Hello everyone. I would like to ask you to take Bună ziua tuturor, vă rog frumos să vă așezați. If you would like to be seated. Vă rog să luați loc ca să putem începe ședința din după amiaza aceasta cu un punct foarte interesant de pe ordine de zi. Vom avea o prezentare din partea Departamentului de Politici, un studiu, Europa, Centrul Global pentru Cercetare de Excelență. Am invitat-o pentru, pe doamna profesor Fögelers, profesor la KU Leuven, la Departamentul pentru Management, Strategie și Inovare. Inovare. Este profesor din 2009 la KU Leuven. Um, de asemenea, este și membru al Academiei Regale Belgiene pentru Științe și membru al Academia Europeană Uh, ea a fost uh, între 2004 și 2008 detașată ca uh, consultant la Comisia Europeană, consultant academic și de asemenea a fost membru în ERC, Consiliul Științific, în, pe vreme de șase ani și de asemenea a fost consultant pentru comisarul pentru cercetare din partea RISE Expert Group. ne va prezenta potențialul Uniunii Europene de a fi un centru global de excelență în cercetare și ca motor în viitoarea sa creștere în uh, peisajul științei și tehnologiei. De asemenea, evaluează cum pot să contribuie resursele UE la acest lucru. Acest studiu a fost cerut de către coordonatorii noștri în pregătirea Horizon Europe, și recomandările studiului sprijină poziția Parlamentului în negocierile cu Consiliul. Așadar, doresc să o rog pe doamna profesor Födlers să își înceapă prezentarea. Vă mulțumesc că mi-ați dat ocazia să efectuez acest studiu și să prezint rezultatele aici pe scurt. Voi presupune că puteți întotdeauna să citiți raportul, studiul meu, așa că nu o să mai intru în detalii, o să vă dau, dar doar, tem- dau doar temele principale. Noi am încercat să identificăm potențialul Europei de a fi un centru de cercetare de excelență. Ne-am analizat tendințele din uh, peisajul științei și tehnologiei, uh, din context și am încercat apoi să vedem cum programul cadru european a contribuit la poziția UE în materie de excelență în cercetare și apoi vom propune niște recomandări. De ce a fost o idee bună să avem acest studiu? În primul rând pentru că se desfășoară câteva schimbări în uh, știință și tehnologie în lume. Se dorește mai multă multipolaritate, mai ales cu ascensiunea Chinei, aceasta fiind un important pol de cercetare împreună cu Statele Unite și Europa. Unii consideră că aceasta este o amenințare pentru poziția uh, UE. Uh, unii consideră că este un joc cu sumă zero, că ne vom putea pierde poziția de lider, dar se poate considera că și este o ocazie, o situație de câștig-câștig, pentru că este importantă creșterea acestei capacități științifice și tehnologice uh, provenite dintr-un nou pol. Este posibilitatea de a colabora cu noi talente pentru a ne specializa mai mult, pentru a ne aprofunda cercetările și pentru a fi mai buni uh, și pentru a ne aprofunda avantajul comparativ. Un alt motiv important este că avem instrumentul de politică, adică acest program cadru și avem o nouă perspectivă în cadrul următorului program, adică Orizont Europa. Deci este o nouă ocazie de a vedea cum poate să ajute acest program cadru. O să vă spun câteva despre noile tendințe în peisajul actual foarte pe scurt, pentru că știți, știu că le cunoașteți deja și găsiți deja datele în studiu. E foarte important E foarte importantă ascensiunea Chinei, în primul rând, mai ales uh, cât de amplu se manifestă această ascensiune și cât de rapidă este, mai ales în materie de inovare. Mai ales dacă ne uităm la domeniul științei, lucrurile merg foarte repede, este o provocare pentru uh, poziția Statelor Unite care este cea dominantă, dar China este în ascensiune, uh, concurează de aproape și mai, mai ales dacă ne uităm la informatică, la știința materialelor, uh, în domenii uh, foarte bine țintite, ascensiunea Chinei este și mai rapidă, nu doar cantitativ, dar și calitativ, deși aici încearcă încă să recupereze teren. O întrebare și mai importantă este în ce măsură această multipolaritate și ascensiunea Chinei pot să aibă beneficii, în special pentru Uniunea Europeană. Dorim să vedem în ce măsură în, are, poziția, are uh, Uniunea Europeană poziția necesară de a beneficia de pe urma acestei multipolarități. În primul rând, poate să beneficieze prin cooperare internațională, deci cât de activă este Europa în colaborarea cu alți poli puternici în domeniul științei și cum se poate folosi de aceste colaborări pentru a avea cercetare de excelență. Publicațiile internaționale în medie uh, sunt de calitate mai mare, în, uh, mai ales în, în uh, față de ceea ce se întâmplă la nivel local. Un alt mecanism important este mobilitatea internațională a cercetătorilor. Pentru că aceasta este o poartă foarte importantă de a avea cercetare de excelență. Acești cercetători mobili, să zicem, sunt de o calitate superioară față de cei uh, imobili, să le spunem așa. Deci, din nou, prin acest mecanism uh, se pot atrage cercetători mobili de foarte bună calitate și poți să îți îmbunătățești excelența la nivel local. Firește, putem spune că este un exod de creiere pentru țările din care acești cercetători pleacă, dar vedem uh, și faptul că atunci când avem un uh, mix bun de influx și uh, flux invers, atunci uh, ambele părți pot să beneficieze de pe urma acestui lucru. Uh, și uneori cercetătorii care se întorc, să zicem, dintr-o detașare pot să aducă uh, plus valoare. Voi demonstra că mobilitatea cercetătorilor este, reprezintă câștig pentru toată lumea. Cum se descurcă Europa în materie de uh, atragere de talente și cooperări internaționale și cum poate să beneficieze de pe urma multipolarității? Dacă ne uităm la cooperările internaționale în domeniul științei și la copublicări, în primul rând, vedem că țările europene în medie sunt foarte angajate în publicări, uh, în publicarea în, în lucrările internaționale. Uh, suntem mai deschiși la cooperarea cu China, dar majoritatea internațion- publicărilor internaționale sunt în interiorul Uni- Uniunii Europene. Există o piață intra-UE pentru cercetare, însă și cooperările internaționale sunt în creștere. Uh, piața extra-UE este o dimensiune importantă pentru că vedem că publicațiile uh, uh, scrise de autori de la noi, cu parteneri tot de la noi, uh, din poluri puternice, sunt de o calitate mult mai bună față de uh, cele care sunt strict din, uh, uh, din interiorul Uniunii, Uniunii Europene, adică cele care sunt în colaborare cu uh, autori din țări terțe. Deci, după cum se vede, se poate crește în acest fel calitatea publicațiilor. Dacă ne uităm la partenerii de cooperare și cât suntem de activi în domeniul publicațiilor extra-UE, ne dăm seama că Statele Unite și China uh, sunt o axă foarte puternică aici. Uh, există, într-adevăr, dificultăți între cele două țări. Este o legătură foarte puternică, totuși, și care crește în timp. Colaborările între Statele Unite și China sunt mult mai intense față de relațiile, relațiile între țările europene și acestea două. Aici vedem că Regatul Unit, Franța și Germania lucrează cel mai mult cu Statele Unite și cu China și această tendință în cre- crește, în creștere, dar foarte încet. Există potențial foarte mare pentru țările europene să se folosească de cooperare internațională uh, împreună cu acești actori de top, mai ales că știm că aceste uh, colaborări uh, vor aduce și mai probabil cercetare de excelență. Dacă ne uităm la diferitele state membre, ne dăm seama că Regatul Unit este cel mai puternic în relația sa cu Statele Unite și cu China. Deci ei colaborează cel mai mult cu aceste două țări. Apoi, mobilitatea talentului Aici analizele din studiu sunt mult mai aprofundate, o să vă spun per total care sunt temele principale. Vedem aici că mobilitățile internaționale între uh, China și Statele Unite, acestea sunt mult mai bine dezvoltate decât între Europa și alți poli. Vedem că uh, o treime din uh, doctoratele date în Statele Unite uh, uh, sunt pentru nelocali, neamericani, majoritatea dintre ele fiind uh, uh unor, uh, date unor doctoranți, doctoranți din China. Și mm, vedem că mulți dintre absolvenții de doctorat care nu sunt din Statele Unite rămân totuși în Statele Unite, majoritatea dintre ei, deci beneficiul pentru Statele Unite este și mai mare. De asemenea, am demonstrat în studiu cum această situație este una de câștig și pentru Statele Unite și pentru China. Deși poate mai mult pentru Statele Unite în momentul de față. De ce pentru Statele Unite? Pentru că uh, deja cercetătorii, lo- cercetătorii locali sunt de o calitate foarte bună și pot de asemenea să atragă talente din exterior, exterior cele mai bune talente și Uh, aceștia veniți din exterior sunt uh, chiar de calitate mai bună uneori decât cei de la nivel local. Deci uh, este o țară deschisă care poate să atragă cele mai bune talente străine. calitatea este cu 12% deasupra localnicilor, deci este impresionant, chiar pot să atragă talente străine, mai ales din China și de aici. Dar există și cercetători care pleacă de acolo. Aceștia sunt de o calitate mai slabă decât localnicii, dar chiar și așa au o calitate mai uh, mai uh, bună pentru cei care doresc să îi atragă. Așadar, beneficiile sunt de ambele părți. Statele Unite pot să primească, îi primească pe uh, cei care vin din exterior și pe, pe cei care revin. China este, de asemenea, un donator, să zicem, pentru Statele Unite, pierd foarte mulți cercetători de calitate, deci cercetătorii din China sunt foarte buni, își trimit în exterior cele mai bune talente, majoritatea pleacă în Statele Unite, contribuind la ascensiunea științelor în Statele Unite, deci este vorba despre un exod de creier, creiere pentru China, dar influxul de calitate uh, Uh, este de calitate și mai mare față de cercetătorii care rămân. Deci, în această privință, China beneficiază și ea de pe urma acestei deschideri. Deși cei care se întorc uh, nu sunt neapărat mai buni decât cei care au plecat, oricum sunt mai buni decât cei care au rămas, deci este o situație foarte bună pentru ambele părți și faptul că, faptul că China își trimite cele mai bune talente uh, Uh, este un plus pentru cei care vor să atragă cercetători, cercetători din China și este de aici o ocazie pentru Europa ca aceasta să îi atragă pe cei care se întorc din Statele Unite, dar și, cei, și pe cei care pleacă din China în primă fază. Ce se întâmplă în Europa? Țările cele mai deschise sunt Elveția, Regatul Unit și țările din nordul Europei. Deci există clar o legătură directă aici între deschidere și excelență. Aceste țări sunt deschise pentru că atrag foarte multe talente străine și aceste, acești cercetători sunt de o calitate mai bună decât cei de la nivel local. E important să observăm și că aceste țări au uh, și un exod destul de mare de talente și uh, Elveția este în top din nou aici, Regatul Unit la fel. Și de asemenea și acest uh, flux invers este de, uh, de bună calitate, cei care pleacă sunt mai buni decât cei care rămân, deci și aici avem parte de un exod de creiere, dar este vorba de un câștig dacă este să analizăm totul în uh, termeni uh, de câștig net. Uh, Ehm, deci, după cum vedem, țările deschise au și un influx și un exod. Sudul Europei. Aici exodul de creiere este net. Cercetătorii care pleacă sunt de mai bună calitate decât cei care rămân. Și cei care se întorc, de asemenea, sunt de o calitate mai bună. Uh, deci uh, și acesta poate fi un mecanism pentru aceste țări de a-și crește excelența în cercetare, dar din păcate fluxul de cercetători care se întorc este mult prea mic, deci exodul de creier este unul net aici. Dacă am putea crește această rată a reîntoarcerilor, cred că am putea crește și rata de excelență. Deci cam așa stau lucrurile cu poziția Uniunii Europene în materie de excelență în cercetare și multipolaritate. So how did the EU... Următoarea întrebare este cum a contribuit programul cadru al Uniunii Europene la toate acestea? Este clar că a avut loc o creștere a bugetului, asta este o veste bună și este de asemenea un buget care se concentrează asupra excelenței în cercetare și există chiar și un instrument dedicat pentru asta, uh, ERC, um, Centrul de Cercetare, Consiliul de Cercetare European, um, este bine, deci, că avem această creștere a uh, bugetului. Publicațiile științifice mm, care ies de, mm, de pe urma acestui program sunt de înaltă calitate iar uh, și sunt la nivelul uh, mm, sau peste media internațională. Deci, iată, acest program cadru vizează excelența și uh, poate crește media calității la nivel de regiune calitatea poate fi uneori chiar de 3-4 ori mai mare decât media. Și uh, important uh, este de menționat că și pentru statele UE13, uh, că pentru aceste state beneficiile sunt chiar și mai mari, deci ele beneficiază cel mai mult. Instrumentul RC este și mai uh, țintit pentru a îmbunătăți excelența în cercetare în uh, diferitele țări. Apoi am analizat cum, uh, folos, cum uh, ajută acest program cadru pentru a mobiliza sau pentru a um, stimula această mobilitate la nivel internațional. Întâi am analizat colaborările internaționale și este clar prin programul că prin programul cadru se promovează um, cooperarea la nivel intern al Uniunii Europene. Asta explică și uh, nivelul ridicat de calitate pentru uh, studiile uh, finanțate, însă majoritatea acestor colaborări sunt intraeuropene și există colaborare destul de redusă cu exteriorul Uniunii Europene. Tocmai de aceea am identificat acest potențial de creștere a calității um, la nivel uh, extern al Uniunii Europene. Colaborarea extracomunitară uh, finanțată de programul cadru este de mai înaltă calitate decât uh, cele care nu sunt finanțate. Deci este clar că există loc de mai bine și cred că trebuie îmbunătățită și această colaborare um, extracomunitară. Apoi, mobilitatea internațională a uh, talentelor ca o cale către excelență. Uh, există um, acele fellowship-uri Marie, Marie Curie, uh, un instrument dedicat pentru asta. Vedem că aceste um, fellowship-uri uh, promovează mai degrabă mobilitatea intraeuropeană. Vedem că uh, buget, din buget o bună parte merge către cursuri uh, doctorale, dar ar fi loc de mai multă finanțare aici pentru a îmbunătăți tocmai acest aspect al mobilității. Și dacă analizăm aceste fellowship-uri, majoritatea merg în interiorul Uniunii Europene, foarte puțin înspre exterior exteriorul Uniunii Europene și uh, din afara Uniunii Europene, statele bine reprezentate sunt uh, Statele Unite, de exemplu, dar China mm, prea puțin. Un alt rol important pe care ar putea să-l joace aceste fellowship-uri ar fi să îi ajute pe cei care se întorc. Dar, în general, um, având în vedere și bugetul pentru aceste fellowship-uri, um, lucrurile sunt destul de uh, pozitive. Câteva recomandări pentru politici viitoare. Cred că reiese destul de clar din ceea ce am spus până acum. Bineînțeles, ce contează este cum va arăta viitorul la nivel de știință și tehnologie. Va continua să fie un domeniu deschis, uh, multipolar, cu poluri deschise și interconectate ar am putea să avem uh, și poli mai degrabă orientați către intern. Rezultatul uh, dorit ar fi ca toți polii să fie uh, deschiși și conectați. Dar și dacă conexiunile ar începe să se reducă, ce s-ar întâmpla la nivel european? Acum China este cel mai mare pol, și ar putea uh, să se descurce singură. Bineînțeles că ar beneficia de pe urma deschiderii, dar ar putea sta și pe propriile picioare. Statele Unite uh, depind foarte mult uh, de, de modul în care atrag talente din alte țări. Și cred că cu timpul ar începe să-și piardă poziția. Pentru Uniunea Europeană, ea poate fi viabilă dacă este integrată la nivel intern și constituie un singur pol, pentru că contează mărimea fiecărui pol, mai ales uh, față de Statele Unite și China, deci uh, trebuie menținut o deschidere față de uh, sectorul extracomunitar. Deci, um, recomandarea cea mai importantă este că trebuie să fim un pol deschis, conectat față de restul lumii, să încercăm de asemenea să fim atrăgători ca pol și asta înseamnă mm, investiții în capacități. Deci asta este important, să investim în excelență, în știință, în tehnologie, pentru că numai astfel putem uh, atrage aceste talente mobile și putem, numai astfel să putem găsi parteneri cu care să cooperăm. Trebuie de asemenea să rămânem, uh, să, ne rea, să ne continuăm să ne asumăm angajamentul pentru mobilitatea internă la nivel UE, însă uh, fără să ignorăm uh, deschiderea față de statele din afara Uniunii Europene. Deci cea mai importantă condiție, deschiderea, să atragem, dar și să trimitem talente, uh, că, inclusiv către Statele Unite, China și așa mai departe. Cam asta am avut eu de spus și aștept uh, întrebările și comentariile dumneavoastră. Dragi colegi, cum am început cu o oarecare întârziere, am să vă rog să vă respectați uh, timpul alocat. Începem cu coordonatorii, două minute fix. Începem cu doamna Carvalho. Bună ziua, mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur să o văd pe doamna Voiglers aici. De mult timp ne cunoaștem și colaborăm. Am două întrebări. Întâi, cercetarea colaborativă versus cercetarea bazată pe cercetător și pe inovator. Ați subliniat importanța colaborării și știm cu toții că programul uh, cadru sau diferitele programe cadru au fost uh, instrumentul principal pentru a crea acest spațiu colaborativ care este uh, spațiul uh, de cercetare european. Multe articole au fost publicate datorită uh, programului cadru. Am învățat să cooperăm în cercetare. Există acum tendința de a ne baza din ce în ce mai mult pe echipe unice, pe un cercetător, un inovator, cum se potrivesc toate acestea împreună? Și a doua întrebare, în ceea ce privește deschiderea. Eu sunt o mare mm, uh, susținătoare a deschiderii. Știința trebuie să fie cât se poate de deschisă. Uh, și în ceea ce privește inovația, am tind să cred că știința trebuie făcută la nivel global, la, la nivel și să fie un fenomen deschis, dar inovația este ceva mai local, iar colaborarea și deschiderea uh, aici sunt mai complicate din diferite motive. Uh, poate ne puteți spune ceva despre deschiderea în ceea ce privește inovația și tehnologia. Mulțumesc! Mulțumesc! Din partea SND nu văd coordonatorul. Dorește cineva să intervină? Dacă nu, doamna Baiova. Mulțumesc, doamnă președinte, vă mulțumesc pentru prezentare și pentru studiu. Am câteva întrebări pe scurt. Ce credeți că s-ar putea face pentru a um, atrage mai multe finanțări uh, private, pentru a se con- um, combina investițiile private cu cele publice? Deci cum se poate atrage uh, finanțare în cercetare? Apoi, o a doua întrebare. Uniunea Europeană își folosește, folosește bine toate sinergiile? Mă refer atât la cele sectoriale, deci între educație, industrie, cercetare și precum și uh, finan- uh, sinergiile de finanțare, finanțările regionale, naționale, europene. Și apoi, la început ați menționat ceva interesant în ceea ce privește cooperarea, cooperarea între Statele Unite și China, Regatul Unit și Statele Unite. Cum funcționează această cooperare? Care este baza pentru ea? Și o întrebare de asemenea de ordin filozofic. Ce putem face în Europa pentru a atrage tinere talente? Ați spus că în ultimii ani uh, Statele Unite au reușit să atragă foarte multe talente. Cum putem să facem noi asta în Europa? E mai bine să educăm o nouă generație sau să atragem talente din alte părți ale lumii? Cum facem? Pentru că mă tem că Europa se va goli de talente. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Linisto, mulțumesc pentru acest studiu. Mi se pare important să ne înțelegem poziția când vine vorba de concurența cu Statele Unite și China, mai ales în domeniul cercetării și științei. Ca finlandez pot să vă spun că în nordul Europei cooperarea um, la nivelul statelor scandinave a fost cheie pentru succesul nostru în acest domeniu. Și mi-a plăcut ce ați spus că deschiderea față de Uniunea Europeană este esențială, dar și cea față de exteriorul Uniunii Europene. Avem un fel de soft power și trebuie să ne asigurăm că comunitatea de cercetare este deschisă și dacă aveți uh, sugestii în acest sens, le ascult cu plăcere. Încă trei comentarii sau trei elemente pe care aș dori să le menționez. Cheltuielile în cercetare. Dacă ne uităm la nivelul de investiție în cercetare și dezvoltare în China, ele, el crește, de asemenea, în Corea și în alte țări. Dar majoritatea statelor europene nu își cresc finanțarea în cercetare și dezvoltare și uh, problema are loc mai, intervine mai ales la nivelul statelor, uni, statelor membre. Uh, ce putem face pentru a ne asigura că statele membre alocă 3% din PIB uh, cercetării și dezvoltării? Apoi, atragerea ști, oamenilor de știință și păstrarea lor în Europa. Atragerea tal- talentelor este esențială pentru viitorul Europei uh, ci pentru întreg, întreaga lume, dar asta înseamnă că este nevoie și de infrastructură uh, de primă clasă pentru cercetare. Cum putem să facem investițiile necesare pentru a ne asigura că cercetătorii își doresc să vină în Europa? Și apoi um, deschiderea științei uh, nu numai când vine vorba de interna- internaționalism, dar și în ceea ce privește deschiderea datelor cum putem face ca bazele de date să fie accesibile tuturor, să promovăm astfel deschiderea? Mulțumesc, domnul Gorchia. Grazie, grazie per Mulțumesc. Vă mulțumesc pentru redactarea acestui studiu și pentru prezentarea făcută. Eu aș vrea să mă refer la tragerea de talente de către țările terțe. În ce sectoare credeți că ar trebui să avem o contribuție din partea cercetătorilor uh, externi pentru a face progrese față de situația actuală? De asemenea, s-a analizat problema exodului de creiere, uh, mai ales din țările din sudul Europei. E un uh, aspect care, bineînțeles, pentru cercetători uh, reprezintă o fațetă pozitivă, însă pentru teritoriile respective e o pierdere în ceea ce privește domeniul cercetării. Deci, pe lângă creșterea bugetelor, ce alte sugestii, soluții pot exista pentru a limita această problemă? Și încă un lucru, ce anume limitează impactul pozitiv uh, pe care cercetătorii care se întorc în țările lor de origine l-ar putea avea. Deci ce obstacole credeți că există și cum pot fi acestea înlăturate? Vă mulțumesc! Thank you very much. So, I... Vă mulțumesc! Nu mai văd uh, alți coordonat coordonatori prezenți. Dacă dorește altcineva să intervină, este rugat să mi indice acest lucru. Începem cu doamna Marchez, un minut. Uh, muito obrigada pela palavra e parabéns pelo estudo. Vă mulțumesc pentru că mi-ați dat uh, cuvântul, vă mulțumesc pentru acest uh, studiu. Întrebarea pe care aș avea-o se referă la excelență și la cum putem să facem să nu îi excludem pe cercetători? În această dimineață am vorbit despre cum putem să fim mai inclusivi la nivelul Uniunii Europene. Aș vrea uh, să adresez o întrebare privind cooperarea cu statele terțe. Vrem să atragem uh, talente, am spus-o, este o problemă, însă trebuie să vedem și cum putem să organizăm colaborarea cu statele terțe și nu numai cu concurenții noștri, cu China și cu Statele Unite, ci uh, și să vedem cu alte țări cum putem să uh, dezvoltăm uh, talente um, fără a le transfera neapărat către noi, deci care să rămână la fața locului ar fi nevoie de o colaborare pe picior de egalitate între centrele noastre de cercetare și cele din uh, state terțe, pe continente uneori mai uitate, cum sunt cele din Africa. Vă mulțumesc! Mulțumesc, doamna Fox! Intervenție fără microfon din partea doamnei Fox. Open the microphone. Apologies, new. Um, a new MEP. Îmi cer scuze, nu știam că trebuie să, să dau drumul la microfon. În ceea ce privește știința la nivel global, mă tem că ajungem ca Uniunea Europeană să fie ca un mare bloc care să nu uh, promoveze colaborarea la nivel internațional, ci mai degrabă concurența cu Statele Unite și cu China. Vedem de asemenea un mare bloc care um, este foarte concentrat asupra pro propriului său interior, deci colaborarea este mai degrabă la nivel intern decât cu state din afară. Uh, fuga creierelor, întotdeauna există acest pericol și asta se întâmplă și în uh, Regatul uh, Unit Um, și uh, în loc să se uh, investească în știință și tehnologie, se alege calea mai leneșă, pur și simplu de a se accepta doctoranți din China. Poate că ar trebui să încercăm să ne creștem uh, nivelul uh, și de expertiză uh, la nivel intern și nu neapărat să-l căutăm în să căutăm talentele în exterior. Mulțumesc, mai dorește cineva? Dacă nu, doamna profesor, vă dau cuvântul uh, pentru răspunsuri. Mulțumesc foarte mult uh, pentru întrebări, uh, întrebări excelente. Dacă acestea sunt lucrurile pe care le discutați aici, am încredere că Parlamentul face o treabă bună. Am să încerc să parcurg pe scurt uh, întrebările. Să încep uh, cu începutul. Programele um, bazate pe colaborare și această um, concentrarea asupra echipelor unice. E drept că din ce în ce mai mult uh, ne concentrăm pe echipe, dar multe dintre ele sunt internaționale, deci uh, Tocmai de aceea colaborarea și uh, uh, mobilitatea talentelor este esențială. De multe ori colaborarea vine din faptul că în echipa ta ai oameni pe care i-ai atras din alte instituții. Și din acest punct de vedere, echipele unice și colaborarea funcționează foarte bine dacă aceste echipe sunt suficient de deschise în ceea ce privește mobilitatea talentelor. Deci, uh, nu mi se pare că cele două se contrazic, ci din potrivă se consolidează reciproc. Echipele uh, cu, și colaborarea se um, consolidează reciproc. Deci. Apoi, în ceea ce privește deschiderea în știință, acolo unde, ave, unde toată lumea are de câștigat, este mai ușor de vorbit despre asta decât când e vorba de inovație. Este clar că cu cât te apropii mai mult de comercializare, cu atât mai greu este să obții această situație în care toată lumea are de câștigat, pentru că fiecare încearcă să fie mai bun decât ceilalți și să își asume uh, drepturile de creație, să spunem de proprietate intelectuală. Există și uh, companii care însă lucrează împreună pentru a obține brevete, de exemplu, asta de multe ori în țări care au o tradiție a cooperării la nivel științific și o puternică mobilitate a talentelor. Dacă tragi multe talente internaționale, ei, uh, aceste persoane nu vor rămâne neapărat în domeniul științific, vor merge și în companii și se vor crea astfel uh, legături uh, internaționale. Deci, iată, se creează și o resursă internațională de talente uh, și asta permite companiilor să folosească globalizarea în interesul lor. Deci, deschiderea științei funcționează și permite o mai bună exploatare a globalizării și prin atragerea acestor cercetători poți să îți uh, asumi uh, sau să atragi de partea ta uh, beneficiile globalizării științei. O altă întrebare era în ceea ce privește sinergiile la nivel uh, de instrumente, dar și la nivel de finanțare. Uh, cu siguranță în programul cadru, cred că s-ar putea exploata mai bine sinergiile. Vorbeam despre Marie Curie ca instrument de mobilitate, cum ar putea fi mai bine aliniat cu instrumentele de colaborare pe care le avem. Este ceva ce ar putea fi exploatat mai mult uh, și sper că am putut să vă conving că obții mai multe beneficii dacă toate aceste mecanisme duc la mai multe sinergii. Însă, de asemenea, uh, la nivel local, țara care este gazda acestor colaborări um, um, are beneficii. Deci este foarte util să folosești fonduri locale pentru a finanța uh, infrastructură, acest tip de infrastructură. Și acest uh, lucru merită făcut mai ales în țările care ar avea de beneficiat de pe urma atragerii talentelor. Cum să atragi talente? Um, a fost o întrebare care a venit de mai multe ori. Ei bine, avem uh, unele date de pe urma unor uh, sondaje uh, referitor la ce motivează pe oameni să participe la această mobilitate internațională și, în general, vedem că pentru acești oameni talentați este important uh, să poată să promoveze în cariera lor de cercetare. Deci să poată să își uh, depășească limitele. Um, și asta explică și de ce um, acești, uh, aceste persoane aleg um, să lucreze cu alte talente de top. Deci sunt dispuse să meargă în altă țară tocmai pentru a lucra cu talente de top. Iată, un, uh, o motivație foarte bună este să te asiguri că la fața locului ai excelență, pentru că mm, aceste persoane asta caută, acești uh, cercetători. Alte întrebări în ceea ce privește internaționalizarea și colaborarea la nivel local și uh, colaborarea intra- și extracomunitară cele două mi se par complementare, nu poate fi una înlocuită de cealaltă. Colaborarea locală și intra-UE este foarte importantă pentru a construi excelența, dar nu poate niciodată înlocui uh, colaborarea extracomunitară. Din potrivă, dacă uh, ți-ai construit puncte forte prin colaborare internă, poți folosi aceste puncte forte uh, pentru a colabora mai bine cu parteneri din afara Uniunii Europene. Deci, niciodată nu trebuie să vedeți asta ca um, um, două domenii din, între care trebuie să alegi. Nu, cele două se potențează reciproc și se completează reciproc. Acces la infrastructura de cercetare a fost și acesta menționat. Uh, este de asemenea ceva ce caută talentele acestea, aceste persoane talentate. Um, deci asta este important, constru- construirea de cercetare, de infrastructură de cercetare. Asta ajută la atragerea talentelor și a conectarea mai bună a instrumentelor pentru finanțarea infrastructurii cu um, instrumentele de mobilitate cred că ar fi o cale de a obține mai mult din uh, programele noastre cadru. De asemenea, s-a menționat de mai multe ori fuga creierelor, mai ales pentru sudul Europei sau pentru UE13, care este soluția pentru aceste state. Cred că este important uh, de spus că nu poți uh, opri fuga creierilor oprind mobilitatea. Cred că ar fi un rezultat greșit. Cum să Um, te asigur că nu există fuga creierelor. Ei bine, poți să-i trimiți, dar să te asigur că se întorc. Deci, asta este ideea, să te asigur că, îi, că ei se întorc și să elimini obstacolele pentru întoarcerea lor. Care sunt obstacolele? Ei se vor întoarce în țara lor de origine, dacă sunt suficient de convinși că acest lucru nu le uh, afectează uh, potențialul carierei deci este bine să existe un sistem de cercetare local foarte bun, dar acesta nu este suficient. Din nou, trebuie uh, să ne bazăm pe, această, pe acest spațiu al cercetării europeni, european. Deci deschiderea și construcția acestui spațiu european mi se pare esențială pentru ca oamenii să vrea să se întoarcă. Asta este legat și de cum putem împăca excelența cu coeziunea și incluziunea. Mi se pare important să uh, subliniem că um, talentele trebuie canalizate pentru a construi excelență. Și pentru asta, și dacă vrem talente, avem nevoie de mobilitate și pentru asta trebuie să ne asigurăm că există incluziune și coeziune. Deci, uh, din nou, cele două nu se contrazic. Dacă vrem incluziune și coeziune, trebuie să investim în deschidere, pentru că numai astfel putem uh, construi excelența la un nivel destul de ridicat. Iar apoi, ultimul punct, există o cale mai leneșă de a acționa? Uh, deci să ne bizuim doar pe chinez sau să investim în propriile noastre talente. Dacă e vorba să-i atragem pe chinezi, trebuie să știm că cei mai talentați vor veni doar dacă vom oferi un mediu excelent. Deci dacă nu avem un mediu științific uh, excelent, cei mai buni din China nu vor veni în Uniunea Europeană. Deci nu există nicio cale, să zicem așa, leneșe. Deci cel mai bun mod de a atrage talentele e prin oferirea mm, unui mediu excelent și asta prin investiții aici uh, locale. Asta e singura soluție. Vă mulțumim foarte mult! Da, într-adevăr e un subiect foarte important. Vă mulțumim pentru participare. Studiul este foarte util pentru noi care vom începe discuțiile din nou cu privire la următorul program cadru. Deci încă o dată vă mulțumim, doamnă profesor, și cu siguranță că vă vom mai uh, asculta din nou pe acest subiect. Sunteți uh, un cercetător excelent pe acest subiect. Deci încă o dată vă mulțumim pentru că ați venit astăzi aici. Now, colleagues, uh, we are welcoming uh, Mr. Johan Lepasa. Îi urăm bun venit domnul Johan Lepasa, care este noul uh, director executiv ales a Agenției Europene pentru uh, Cybersecuritate, al Agenției ENISA. Deci bun venit, domnule Lepasar, la reuniunea noastră. Aș vrea să vă reamintesc că în urma articolului 36 din uh, regulamentul cu privire la uh, cybersecuritate, înainte uh, de a-și intra în funcții, candidatul ales trebuie să facă o declarație în fața comisiei responsabile pe acest subiect din Parlamentul European, adică în fața noastră. Am prevăzut astăzi o oră cu o prezentare din partea domnului Lepasar, după care vom avea ocazia de a adresa întrebări și la sfârșit uh, veți primi și răspunsuri. Deci să sperăm că vom avea o discuție foarte uh, fructuoasă cu domnul Lepasar, căruia îi dau cuvântul fără nicio întârziere. Vă mulțumesc, doamnă președinte! Stimați membri ai Parlamentului European, vă mulțumesc pentru ocazia pe care mi-o oferiți de a mă prezenta și de a discuta prerogativele agenției NISA și a discutat despre ce anume poate face această agenție pentru a crește nivelul de cybersecuritate. Nu vorbim aici doar de probleme legate uh, ce țin de specialiștii din acest domeniu. E vorba de provocări politice și sociale și noua lege care a intrat în vigoare în această vară consideră cybersecuritatea drept elementul central al unei bune funcționări a pieței comune, mai ales a celei digitale, deoarece toate aspectele din viața noastră țin de acest lucru. E un vector de creștere economică. Securitatea cibernetică e un domeniu care sprijină protecția drepturilor fundamentale online și sectoare cheie, cum ar fi cel al telecomunicațiilor, sănătății, energia, finanțele, transporturile, pot funcționa dacă avem o securitate cibernetică. Deci e nevoie de niște strategii uh, clare europene, e nevoie de expertiză, de competențe și de capacități care să țină pasul evoluțiilor tehnologice. Bineînțeles că asta înseamnă că la atât uh, în țările membre cât și european presiunile sunt mari și ENISA are misiunea de a contribui la un nivel ridicat de securitate cibernetică în UE. Suntem un hub de expertiză în acest domeniu, suntem uh, un intermediar pentru a uh, clădi capacitate. Domnul Udo Humbert Fostul director a contribuit foarte mult la sporirea capacităților agențiilor în ultimii ani și țin să-i mulțumesc pentru tot ce a făcut. În actualul context, securitatea cibernetică a devenit uh, din ce în ce mai importantă în toate domeniile de politici și peste tot în societate și provocările sunt uh, multifacetate și diferite și UE a reacționat prin adoptarea unui cadru juridic cuprinzător care să stabilească acțiuni clare. Și comisia dumneavoastră a fost lider în ceea ce privește eforturile făcute pentru a se adopta directiva și uh, legea cu privire la cybersecuritate. Le mulțumesc domnilor, uh, doamnei Nibler, domnului Buzek și celorlalți membri ai comisiei între care au contribuit la consolidarea cadrului juridic, cum ar fi doamna Pilar de Castillo, care s-a ocupat de codul de telecomunicații, care include provederi cheie cu privire la cybersecuritate. În general, îi mulțumesc Parlamentului pentru că ne-a oferit structura legislativă necesară pentru a putea funcționa. Avem un nou cadru reglementar care ne poate ajuta în combinație cu Uh, regulamentul general de protecție a datelor, pentru a crea un standard uh, mondial de încredere. Însă acest cadru de reglementare e la începuturi, deoarece statele membre de-abia încep să pună în practică directiva și doar în această vară a intrat în vigoare această legislație. Agenția are un mandat permanent pentru a asista Uniunea să operaționalizeze de, pe deplin acest cadru pentru ca acesta să fie operabil și putem să o facem bazându-ne pe aturile noastre pentru a vedea care sunt nevoile uh, Uniunii uh, în urma noului context legislativ. Acum, domnul președinte, care este rolul acestei agenții în următorii ani? Mă gândesc mai ales în contextul uh, um, cadrului de certificări și a cadrului de securitate cibernetică. În contextul primului uh, cadru, a trebui să ajutăm la implementarea obiectivelor din directivă și să facem față problemelor existente. Agenția poate ajuta pentru a dezvolta o analiză calitativă a Uh, modul în care sunt implementate structurile de securitate în toate statele membre, aceste rețele. Putem ajuta statele membre să cartografieze și să disemineze practicile cele mai bune și să avem o înțelegere comună în ceea ce privește anumite chestiuni comune sau niște orientări comune și să o facem în sinergie cu alte agenții sectoriale sau organe europene. Putem oferi de asemenea analize independente în ceea ce privește modul în care trebuie abordate noile evoluții din acest sector, cum ar fi în uh, sectorul IG sau în ceea ce este sectorul cloud. În al doilea rând, putem ajuta statele membre să-și construiască capacitatea necesară prin stabilirea și menținerea unei rețele de experți și prin uh, uh, această sursă comună de expertiză la care se poate uh, recurge. Putem oferi reziliență, putem uh, oferi de asemenea previziuni sistematice în legătură cu evoluțiile viitoare pe baza inputului de la sectorul privat, public și de la alte agenții. În al treilea rând, deci, agenția poate înlesni cooperarea în uh, cadrul ENISA, poate uh, Uh, duce la apariția unui, uh, unei încrederi mai mari. Poate uh, încuraja dialogul între industrie, între mm, rețelele de reacție rapidă. De asemenea, prin folosirea exercițiilor bianuale putem construi capacități de reacție rapidă comună și putem spori încrederea reciprocă. Avem și secretariatul care poate ajuta statele membre să tragă învățăminte în urma incidențelor și să se coordoneze pentru un follow-up bine țintit. Și agenția trebuie să conștientizeze de asemenea principalii actori prin promovarea unei bune culturi și bune igieni în domeniul securității cibernetice. Și asta pentru un dialog cu toți cei implicați, pentru a disemina cele mai bune practici legate de gestionarea riscurilor. Și asta dincolo de rețele, așa cum se arată și în anexa directivei. Trebuie să, ne, să promovăm practici în ceea ce privește vulnerabilitatea sau dezvăluirea informațiilor. Acum, în ceea ce privește schema de certificare, agenția trebuie să asiste Comisia și statele membre în ceea ce privește executarea unui plan uh, operațional pentru a avea scheme de certificare cibernetică, pentru a stimula competitivitatea comunitară și pentru a crește sinergia cu domeniul cercetării și dezvoltării. Și asta se poate face prin exploatarea sinergiilor care există cu actualul cadru de certificare și cu organele de cercetare europene. Trebuie stabilit un cadru deschis prin care să se verifice în mod uh, individual solicitările de certificare. Și de asemenea trebuie să creștem nivelul de conștientizare a tuturor părților. Și agenția ar trebui să folosească um, expertiza de care dispune acum. De asemenea, în mod proactiv ar trebui să încercăm să obținem implicarea uh, tuturor părților și să ne asigurăm că avem o schemă echilibrată care ține cont de toate interesele. Autoritățile europene și toate părțile trebuie consultate. Acestea sunt principiile călăuzitoare în ceea ce este această schemă de certificare. Și această schemă va deveni astfel și mai atrăgătoare, va spori eficiența participaților, mai ales a IMM-urilor și va oferi de asemenea security by design sau by default la cerere sau din oficiu. De asemenea, trebuie să fim mai prezenți și în uh, ceea ce privește percepția decidenților. Agenția trebuie să poată exprima într-un limbaj clar și coerent care sunt mizele pe înțelesul celor care nu sunt specialiști în domeniu. Și pentru că astfel factorii de decizie de pe întreg teritoriul european să poată profita de pe urma expertizei noastre. Expertizei noastre. ENISA își poate îndeplini astfel mandatul și poate crește reziliența în mai multe sectoare. Putem crea o mai bună înțelegere a provocărilor care urmează să vină și putem de asemenea să creștem capacitățile pentru a atinge anumite obiective politice. Însă ENISA nu își poate îndeplini misiunea de una singură, nu are capacități infinite, trebuie să respecte competențele statelor membre și să vină ca o plus valoare la ce fac acestea. De asemenea, trebuie să ne dăm seama că e nevoie de alianțe, de un mediu mult mai colaborativ. ENISA trebuie să creeze sinergii cu alte organe, cu alte agenții, cu, sectoarele priva- cu sectorul privat și cu statele membre se, catalogul de servicii și din noul cadru de reglementare ar trebui să se reflecteze și în documentul de programare și sper să pot ajuta Consiliul de Administrație pentru a ajunge la un cod coerent în ceea ce privește regulile noastre. Acestea sunt principalele sarcini acum și în acest context e foarte important ca NISA să își dezvolte standardele de bună gestionare financiară autoritățile de descărcare vor oferi orientare foarte utilă în acest sens. ENISA e o agenție care s-a confruntat cu multe provocări în ceea ce privește resursele umane și în ceea ce privește dezvoltarea talentelor și a competențelor pe care le avem. Și multe provocări au fost prezentate și în raportul de descărcare al Parlamentului European. Asta ține și de mandate limitate în timp, de schimbarea sediului și în acest context uh, voi face tot posibilul împreună cu autoritățile elene pentru a ajunge la acord cu privirea noului sediu, pentru a putea avea o bază operațională care să-i permită agenției să își uh, deplinească misiunea. Un mandat permanent cu privire la sediu ar putea Um, înlătura nesiguranța pe care o au cei care lucrează pentru ENISA. Eu mi-aș dori însă să avem și mai multe. Vrem ca oamenii să fie apreciați la justa lor valoare și vrem de asemenea să putem folosi toate talentele existente în întreaga Uniune Europeană fără să subbinăm capacitatea sau independența statelor membre. Experții naționali detașați Uh, pot fi foarte util prin rotație. Important să avem o rețea de experți cu statele membre și nu numai. Toate acestea ne pot ajuta pentru a, dispune de competențele necesare pe care nu le avem și pentru a spori încrederea. Îi mulțumesc Comisiei încă o dată pentru sprijinul acordat agenției NISA și pentru faptul că ați asigurat un mandat permanent de funcționare. Avem acum un cadru juridic solid care ne definește funcțiile și obiectivele și sper că acest schimb de opinii să nu fie decât începutul unui dialog care va continua între agenția NISA și Comisia dumneavoastră. Și sper că împreună să găsim cele mai bune modalități pentru a asigura nevoile de cybersecuritate ale Uniunii Europene. Vă mulțumesc mulțumesc pentru atenție și aștept cu nerăbdare discuția dintre noi. Vă mulțumim foarte mult pentru prezentare, dragi colegi. Acum mă adresez dumneavoastră, aveți cuvântul. Fiecare pentru maxim două minute. Începem cu doamna Carvalho, prima de pe listă mea. Două minute, doamna Carvalho. Mulțumesc! Thank you, Director. Congratulations for your uh, recent appointment. Vă mulțumesc și vă felicit pentru numirea dumneavoastră. Ați fost numit în, pentru a ocupa o funcție dificilă. Ați menționat câteva din greutăți. E dificil pentru că e și foarte important ceea ce trebuie să faceți. Vă ocupați de un subiect uh, care are o importanță crescândă și deja foarte mare pentru Uniunea Europeană și e și un subiect foarte tehnic, foarte complex și din punct de vedere politic E o agenție care e încă într-o perioadă de tranziție, care are probleme legate de creșterea ei, probleme legate de sediu, de buget, probleme legate de atragerea experților, de locul unde sunt birourile. Deci întrebarea mea următoarea termeni concret, ce anume intenționați să faceți pentru a vă asigura că veți soluționa aceste probleme de ordin practic? și ne puteți da asigurări că dumneavoastră, prin experiența dumneavoastră trecută, sunteți un om pe care să ne putem bizui pentru a fi siguri că sunteți la înălțimea acestei sarcini atât dificile pe care le aveți. Mă gândesc și la gestionarea financiară, mă gândesc la problemele politice care sunt diferite chiar și la nivel european, dar și în Grecia sau și la relațiile internaționale. Ce asigurări ne puteți da uh, experiențe dumneavoastră din punct de vedere profesional vă pot ajuta pentru ca totul să se decurgă cât mai lin um, la un astfel de dosar atât de important. Vă mulțumim foarte mult! Doamna Caliron are cuvântul. Mulțumesc, doamnă președinte. Domnule Johan Lepasar, e o plăcere să vă văd astăzi aici și vă felicit pentru faptul că ați fost uh, ales. Și o adevărată plăcere să vă ascultăm vorbind despre niște idei concrete, planuri concrete în ceea ce privește implementarea cadrului juridic cu privire la clădirea de capacități sau la procesele de certificare, igiena cibernetică, toate aceste subiecte sunt extrem de importante. Eu uh, Vin din Estonia și de vreo 5 ani de zile v-am văzut în acțiune în ultimii 5 ani, deși ca președinte a rețelei pentru siguranță în acest domeniu. Deci eu una, nu am nicio îndoială că veți fi la înălțimea acestei sarcini. De ce spun asta? V-am văzut în acțiune, știu cât de bine cunoașteți acest domeniu și știu de asemenea cât de implicat ați fost în procesul de uh, elaborare a legislației. Acum, întrebarea mea următoarea. Pe bună dreptate ați spus că securitatea cibernetică nu are cum să fie un subiect care să mm, fie abordat doar la nivel național. Nu, e nevoie de o abordare din partea mai multor părți. Securitatea cibernetică nu mai e de domeniul statelor membre, doar aici trebuie să cooperăm cu industria, cu sectorul privat, cu universitățile, cu ONG-urile. Deci cum credeți că se va derula o astfel de Uh, cooperare. Vă mulțumim, doamnă Gemen. Thank you, Chair. Um... Mulțumim, doamnă președinte. Eu am o întrebare mai teoretică, după care încă două întrebări mai specifice. Întrebarea mai generală se referă la abordarea dumneavoastră în legătură cu politica de apărare și legătura cu securitatea cibernetică. Credeți că Uniunea Europeană ar face bine să investească în acest domeniu? Mă gândesc aici la contraterorism, la protejarea Uniunii Europene de atacuri făcute de alte națiuni sau în general. Și mai am două întrebări specifice. Ce credeți despre cooperarea dintre ENISA și Centrul de Competențe în domeniul securității cibernetice și acea rețea. Avem acel centru de competențe pentru a garanta că se va face mai multă cercetare în domeniul securității cibernetice. Deci, cum vedeți această cooperare? Nu doar cu centrul de competențe, dar și cu centrele, rețelele naționale sunt complementare acestea cu ENISA și cu centru de competențe și care ar fi rolul agenției dumneavoastră pentru a găsi și defini acele proiecte care ar urma să fie după aceea finanțate de Digital Europe sau de la rețelele naționale de securitate cibernetică. Uh, I don't see Mr. Ninisto. Is anyone taking... Domnul Ninisto nu este aici, îl înlocuiește cineva? I can't see until there, so maybe you tell me your name. Spuneți-mi, vă rog, cum vă numiți, pentru că nu văd până la dumneavoastră. Mulțumesc! Spune domnul Pesca. Mulțumesc pentru această ocazie de a vorbi cu dumneavoastră, domnule Lepasar. E minunat. Am văzut că ați studiat științe politice, design interior și arhitectură, puțin surprinzător pentru o persoană care lucrează într-o poziție atât de importantă de securitate. Să zicem, uh, sunteți uh, omul de IT cel mai important în materie de securitate cibernetică. Se mai întâmplă și din astea. Oricum, ne bucurăm că ne-ați prezentat experiența dumneavoastră și că doriți să convingeți uh, comisia noastră că sunteți cel mai bun pentru postul pe care îl ocupați. Doriți, doresc să vă întreb uh, care sunt planurile dumneavoastră pentru viitor. Doriți să uh, propuneți niște strategii cu privire la dezvoltarea organizației dumneavoastră și ce indicatori veți folosi pentru a măsura performanța acesteia. M-aș bucura foarte mult să aflu care este opinia dumneavoastră. Și aș dori să ne vorbiți despre incidentul de securitate din 2017, când um, cipurile de securitate din Estonia s-au dovedit a fi nesigure. Poate puteți să ne spuneți câteva detalii tehnice despre această problemă și poate puteți să ne și faceți o actualizare în materie de securitate și să ne spuneți cât este aceasta de bună. Domnul Borchia, două minute. Și grație. Mulțumesc. Eu aș avea trei întrebări. În primul rând, aș vrea să înțeleg ce măsuri va lua ENISA pentru a îmbunătăți uh, reziliența rețelelor, pentru a, re, a atenua riscurile legate de implementarea tehnologiei 5G. În al doilea rând, aș vrea să știu dacă dumneavoastră sunteți de acord că pentru a evita dependența de un singur furnizor de componenți de rețea, ar trebui să încurajăm interoperabilitatea în ceea ce vrește lanțul de furnizori pentru a permite folosirea unor furnizori uh, multipli și a unor componente modulare. Și ultima întrebare și următoarea. Există o strategie care să aibă ca scop uh, înlăturarea dependenței tehnologice față de țările terțe. Vă mulțumesc! Thank you. Mr. Tosanovski. Domnul language. Voi vorbi și eu în limba mea maternă. Vă mulțumesc că mi-ați dat cuvântul. În primul rând, felicitări pentru numirea dumneavoastră pentru un post atât de important într-o agenție europeană, atât de uh, esențială și a care importanță va crește în următorii ani. Am două întrebări. În discutarea uh, regulamentului care guvernează organizația dumneavoastră s-a vorbit despre certificarea uh, anumitor produse, că care să fie obligatorie sau voluntară. Uh, Având în vedere dezbaterea în ce privește 5G, considerați că există vreun domeniu în care să impunem o certificare obligatorie? Pentru că există aici și implicații economice. Nu este deloc ușor. După cum am văzut și în discuția de astăzi, nu am fost foarte convinși cu privire la limita, la demarcație. În al doilea rând, Aici, în Comisia ITRE, am subliniat întotdeauna cât este de important ca toate agențiile europene să coopereze între ele, pentru că o singură agenție, numai ea, nu va putea niciodată să acționeze în izolare și să ofere servicii complete în materie de securitate cibernetică. Deci, după părerea dumneavoastră, cum întrevedeți această, această cooperare între agenții și cu o agenție din Regatul Unit care uh, este specializată pe securitatea cibernetică. Deci cum veți coopera cu această agenție și care este experiența dumneavoastră? Mulțumesc! Acum dau cuvântul membrilor. Aveți două minute la dispoziție. Doamna Nibler. Äh, Mulțumesc, doamnă președinte. Aș dori și eu să încep prin a vă felicita pentru numirea dumneavoastră ca președinte al ENISA și să vă urez mult succes în acest post plin de responsabilități. O observație și două întrebări. Știți că în Parlament am luptat foarte mult ca ENISA să aibă o poziție puternică atât față de statele membre cât și față de Comisia Europeană și nu pot decât să vă încurajez să folosiți la maxim uh, competențele pe care vi le-am acordat prin uh, Cyber Security Act. Asta este și rugămintea mea. Coregul uh, Corumbașev de la SND întotdeauna l-a discuțiile despre securitate cibernetică, spunea că ENISA nu are voie să devină un secretariat pentru securitate cibernetică pentru statele membre sau pentru comisie. Și nu pot decât uh, să vă încurajez, deci, să folosiți la maxim competențele. Am două întrebări. Domnul Tojanovski a pus o întrebare foarte interesantă de asemenea, așa numitul Rolling Work Program deci programul uh, de lucru, în ce stadiu este? În uh, actul normativ privind securitatea cibernetică prevăzusem și crearea unui uh, grup de um, lucru pentru certificarea părților interesate. Cum au evoluat lucrurile? Și eu încă, încă o întrebare. Aveți multe sarcini? Ca, um, și multe lucruri de făcut. Care sunt prioritățile dumneavoastră cheie pentru următoarele luni? Vă mulțumesc! Thank you very much. Mulțumesc! Doamna Leitau Marcheș? Thank you very much. Uh, first of... Mulțul, mulțumesc foarte mult! În primul rând, felicitări pentru numire. Securitatea cibernetică este o problemă extrem de importantă și nu doar tehnică, ci una politică și socială pentru că avem nevoie de această securitate cibernetică pentru a îmbunătăți, îmbunătăți încrederea cetățenilor noștri în piața unică digitală. Am câteva întrebări foarte precise și voi vorbi acum în portugheză. În primul rând, înființarea Centrului de Competențe pentru Securitate Cibernetică. Dacă este să analizăm resursa umană, aș dori să vă întreb dacă există riscul de suprapunere. Apoi, în domeniul transporturilor maritime, știți că am avut un raport în 2011 care trebuie să fie actualizat și trebuie să ne asigurăm că există o securitate mai mare în acest sector extrem de important al economiei europene. Așa că aș vrea să știu dacă știți ce veți face în acest domeniu. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna del Castillo. Intervenție fără microfon. Felicitări pentru numirea dumneavoastră. Am avut și eu ocazia să lucrez cu dumneavoastră în ultimul mandat pe diverse teme, după cum știți. Știu că trebuie să știți cum să vă coordonați mai bine cu statele membre, cum să elaborați, cum să dezvoltați noi competențe și toate acestea. În același timp, avem nevoie să cooperăm și noi și trebuie să avem o cooperare internațională în acest domeniu securitatea cibernetică nu poate fi rezolvată în mod uh, uh, izolat, într-un vid în Uniunea Europeană. Deci cum putem să avem politici compatibile în parteneriatele noastre internaționale, anchete comune, uh, securitate, capacitate de securitate cibernetică la nivel internațional, aceste lucruri sunt importante și nu pot aștepta până uh, rezolvăm alte lucruri la nivel intern. Așadar, aș, auz, aș dori să aud câteva idei de la dumneavoastră în acest sens. Vă mulțumesc din nou foarte mult și felicitări! Mulțumesc! Domnul Gaier, mulțumesc, doamnă președinte. Mă raliez și eu felicitărilor um, adresate. Aș avea câte, aș fi avut câteva întrebări uh, de ordin uh, tehnic sau de, ce țin de I3, uh, dar au fost adresate de colegi. Deci um, voi vorbi despre celelalte competențe ale mele și anume în controlul bugetar. Aș vrea să vă întreb dacă problemele administrative au fost rezolvate. Um, în ceea ce privește sediul, sediul oficial era Heraclion, întotdeauna era dificil să se, atrage, să se atragă uh, personal acolo, nu exista școală internațională, o problemă pentru um, personal. Deci sediul oficial era, era Heraclion, însă majoritatea lucrurilor erau făcute la Atena. Este o agenție cu de facto două sedii, ceea ce nu este foarte eficient. Aș vrea să știu din partea dumneavoastră dacă um, considerați că cu noul acord s-au rezolvat problemele principale. Thank you. Uh, Mrs. Kittedal. Doamna Kittedal. Thank you very much and... Mulțumesc foarte mult și mulțumesc pentru prezentare. Vă felicit și eu pentru numirea dumneavoastră. Am o întrebare. Devine foarte clar că suntem doar la începutul uh, atacurilor cibernetice și activităților hibride împotriva societății noastre, acestea fiind adevărate amenințări la adresa instituțiilor noastre democratice. Vedem că este un peisaj din ce în ce mai complicat. Secretarul general al NATO, domnul Stoltenberg, a spus de mai multe ori că spațiul cibernetic este un domeniu în care va acționa și se va apăra NATO, la fel cum face Uh, pe, pe teren, pe mare și uh, în aer. Deci, mi se pare că trebuie să intre și spațiul cibernetic în, sub incidența articolului 5. De, 5. Deci, cum credeți dumneavoastră că uh, vom putea face acest lucru și cum vom putea păstra în același timp suveranitatea statelor membre în acest domeniu? Mulțumesc! Domnul González Casares. Mulțumesc, doamnă președintă. Domnule Lepasar, felicitări și din partea mea că ați fost numit director executiv al acestei agenții esențiale pentru Uniunea Europeană, care a fost de asemenea și întărită în, în ultima reformă și în această reformă Parlamentul a avut un rol foarte important. Uh, Știți că ne confruntăm cu amenințări grave la adresa securității cibernetice, inclusiv în timpul proceselor electorale, care reprezintă uh, și chiar în procesele care reprezintă uh, coloana vertebrală în democrațiile noastre. S-a stabilit că statele membre trebuie să facă o evaluarea riscurilor în ceea ce privește structurile 5G până în, la sfârșitul lui iunie. Dar există state membre care nu au finalizat aceste analize și aș dori să aflu dacă, care sunt repercusiunile, care vor fi eforturile pe care le veți face pentru ca toate, toate, toate statele membre să îndeplinească aceste obiective. Uh, și data limită este 30 octombrie, mi se pare pentru a face această evaluare a riscurilor. De asemenea, aș dori să știu care este uh, părerea dumneavoastră cu privire la uh, intervenția companiilor chineze. Cred că trebuie să fim foarte îngrijorați în privința lor. Mulțumesc! Mulțumesc! Mai dorește cineva să intervină? Atunci am și eu o întrebare. Pentru că am tot vorbit despre 5G și am avut o discuție și azi dimineață și voi face ecou câtorva întrebări ale colegilor. Considerați că ENISA ar trebui să aibă un cuvânt de spus în ceea ce privește echipamentele folosite de către operatori. Asta înseamnă să îi încurajeze să folosească uh, echipamente interoperabile. În primul rând, asta al doilea, în al doilea rând, am văzut că există o, un acord SUA-Polonia semnat ieri în materie de 5G, în care se vorbește despre securitatea cibernetică, securitatea 5G, îmi cer scuze. Uh, Mă întrebam dacă ENISA poate să încurajeze sau să propună un cadru consolidat UE pentru a avea o abordare comună din partea statelor membre atunci când vine vorba despre securitatea rețelelor 5G. Sau dacă nu, toată lumea va începe să semneze acorduri din proprie inițiativă. Mulțumesc foarte mult, văd că aveți foarte multe pagini acolo. E rândul dumneavoastră și așteptăm răspunsurile. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult pentru interesul mare de care dați dovadă în ceea ce privește această agenție și rolul nostru. Din Direcția Generală a Întrebărilor îmi dau seama că acesta este un domeniu important pentru, pentru dumneavoastră, că sunteți de acord și știm că viitoarele noastre acțiuni trebuie să fie foarte minuțioase. Mulțumesc Comisiei ITRE că a acordat atât de mult timp și că a considerat că ENISA este o adevărată ocazie uh, pentru ca Europa să promoveze aceste uh, chestiuni. Voi încerca să răspund individual la întrebări, dar le voi grupa pe categorii și știu că suntem presați de timp și această audiere ar trebui să dureze doar o oră. Oricum, mă bucur să putem discuta și ulterior. În primul rând, haideți să începem cu experiența și competențele mele și mă bucur foarte mult să uh, vă pot spune aceste lucruri. Atunci când am uh, candidat în acest concurs deschis, am făcut asta pe baza înțelegerii că experiența și competențele mele sunt utile, nu doar pentru ENISA, ci și pentru toată Uniunea Europeană. În ultimii cinci ani am fost șeful de cabinet al vicepreședintelui ANSIP, care se ocupă de piața unică și în uh, acest rol am condus dezvoltarea și negocierile pe mai bine de 30 de propuneri legislative care au inclus actori din diferite sectoare și diferite domenii de politici. Astfel, înțeleg în detaliu, nu doar structura internă a Comisiei și funcționarea acesteia și diferitele DG-uri și sectoare politice, dar și care sunt interesele, opiniile uh, și din statele membre și uh, cele ale actorilor interesați. De asemenea, uh, am putut să conduc negocierea pentru regulamentul care guvernează ENISA. În fostul meu rol ca director pentru afaceri UE, uh, la reprezentanța Estoniei, am fost uh, chiar um, director adjunct acolo atunci când uh, a avut loc atacul cibernetic în Estonia și am avut de făcut politici, care, care acție politici UE și politici naționale. Cum poate UE să răspundă la aceste atacuri? Uh, Chiar am fost unul dintre primii reprezentanți naționali care a început să se gândească la strategia UE pentru a combate aceste amenințări la adresa cetățenilor. Și cred că asta a dus la uh, propunerea mai târziu a directivei pentru securitatea internă. Deci, după cum a spus unul dintre colegii dumneavoastră, am studii de design interior pe care, din păcate, nu le-am terminat niciodată. Uh, Apoi am studiat politicile europene vreme de șase ani și întotdeauna am fost foarte interesat de promovarea valorilor europene și mai ales acum în domeniul digital și în domeniul securității cibernetice, pentru că cred că Europa împreună poate să realizeze mai mult decât părțile sale. Și pot să aduc și la ENISA această idee cum că securitatea cibernetică nu este doar importantă ca o provocare tehnică, ci pentru diverse politici, diverse sectoare de politică. Nu doar în domeniul energetic, al transportului, al sănătății, ci securitatea cibernetică pătrunde în toate zonele de politică. Și din experiența mea din ultimii 5 ani am învățat că nu toți decidenții înțeleg cât de importantă este și aici intră și rolul agenției noastre. Noi avem ca sarcină să ajutăm și să promovăm um, cadrul de reglementare și politicile în materie de, de securitate cibernetică și eu sper că pot ajuta această agenție să facă acest lucru și sper să pot aduce la oaltă sectoare diferite pentru a găsi obiective comune în mod eficient care să promoveze securitatea cibernetică în Europa, Europa și să crească nivelul acesteia. Aceasta este doar o, un rezumat al uh, competențelor și experienței mele. Am mai fost o altă întrebare legată de felul în care văd eu diversele părți interesate implicate în activitatea noastră. Noi avem câteva platforme structurale pe care trebuie să le folosim atunci când vine vorba despre actorii privați. Avem un grup de uh, consultanță și acum, prin uh, Uh, noul nostru regulament, uh, se va face și o procedură de certificare. Cred că doamna Nibler a întrebat um, cât de avansat este procesul. S-a lansat deja um, un apel uh, de oferte. Așadar, actorii interesați care doresc să fie incluși pot să candideze. Acest grup este format din uh, grupuri de interese foarte variate, deci nu doar reprezentanța industriei. Acesta trebuie să reprezinte toată Uniunea, toată societatea europeană și de diferitele segmente ale acesteia. Așa că voi căuta consumatorii, voi căuta reprezentanții din domeniul academic, din partea IMM-urilor, uh, comunității de cercetare și așa mai departe. Deci cred că ENISA trebuie să fie foarte conștientă că e nevoie să fie angajată dincolo de relația cu autoritățile din statele membre. Trebuie să aibă o acoperire foarte largă și să dialogheze cu toate elementele societății. S-a mai pus o întrebare legată de programul de lucru și obiectivele acestuia și indicatorii de performanță din cadrul acestuia, dacă sau nu acești, aceștia ar trebui să fie schimbați. Dacă este să privim structura acestui program de lucru, noi avem deja șase axe prioritare, expertiză, uh, sporirea capacității, cooperare, certificare în materie de securitate cibernetică și așa mai departe. Și aceasta se potrivește și cu noul cadru de reglementare. Dacă este să analizăm obiectivele și, care, și cum să le atingem, mare parte din munca noastră uh, se referă la oferirea de uh, studii, organizarea de evenimente pentru a pune în contact diferite părți. Doresc însă să accentuez că prin această muncă noi creăm rețele de expertiză în diferite domenii. De asemenea, uh, creăm o, o listă comună de competențe în toată Uniunea Europeană pe care putem să le accesăm atunci când este nevoie, dar asta este important și pentru a uh, consolida încrederea și pentru a crea rețele de cooperare. Acest lucru este foarte important atunci când dorești să acționezi în sectoare foarte specifice, deci eu aș analiza nu doar externalizarea și coordonarea uh, și compilarea studiilor, uh, aceasta trebuind să fie însoțită de dezvoltarea rețelelor de expertiză și de competențe. Firește, aceste competențe și experții nu vor fi doar din sectorul public, vor fi în principal din sectorul privat și cred că Aici e cheia, pentru că noi avem foarte multe cunoștințe în materie de securitate cibernetică în Europa. Avem foarte multe competențe și trebuie să găsim o metodă să le aducem la oaltă și să avem o performanță pe care și să facem astfel încât Uniunea să poată folosi aceste competențe. Centrul de competențe în uh, materie de securitate cibernetică. Uh, be in contradiction to what ENISA does. Dacă ar fi complementar sau o contradicție față de ceea ce face ENISA. E bine, ENISA trebuie să facă și analize uh, care privesc spre viitor. Am făcut o analiză în ultimii ani a status quo-ului, dar și uh, încercând să identificăm factori de risc și amenințări ce trebuie luate în considerare pentru viitor. ENISA face asta deja în colaborare cu multe alte agenții UE. Uh, Bineînțeles, aceste rețele de cooperare trebuie să fie extinse și aici cred că celelalte agenții UE uh, uh, pot coopera foarte bine cu ENISA pentru a, a folosi uh, expertiza sectorială diferite Uh, domenii de politici, pentru că celelalte agenții înțeleg foarte bine cum funcționează securitatea cibernetică în domeniul bancar, al uh, transportului, în ceea ce privește uh, produsele de consum. Deci ele cunosc situația de pe teren și a poate folosi această expertiză. Când vine vorba de partea de previziuni pentru viitor, rețeaua, privind, uh, rețeaua centrelor de competență privind securitatea cibernetică poate permite ENISA să exploreze uh, aceste provocări tehnice, dar și provocări uh, tehnice și procedurale care au apărut. Când vorbim despre inteligență artificială, blockchain, cloud computing, toate acestea sunt domenii în care ENISA nu poate să prevadă ce s-a întâmplat singură, are nevoie de, cerce- de domeniul cercetării, de industria europeană, pentru a înțelege posibilitățile, dar și eventualele riscuri. Și apoi vom putea spune care sunt eventualele măsuri de prevenție pe care le putem lua. Cred că posibilitatea de a crea un o rețea a centrelor de competență pentru uh, cibersecuritate ar putea fi un instrument uh, valoros. Bineînțeles, asta este încă în mâna legiuitorului, însă dacă s-ar crea, ar fi un instrument um, astfel care să ar permite uh, ENISA să își facă mai bine treaba, practic. Iar în ceea ce privește finanțarea Europei Digitale, cred că, din nou, prin UCASA, ca centru de expertiză și de competență, ENISA dispune de o bogăție de informații. A reușit să identifice o serie de lacune existente și cred că poate oferi informații și contribuții foarte importante pentru uh, programarea și la nivel financiar pentru a se umple aceste lacune. Întrebarea privind CV-ul, cred că am răspuns la ea, a fost o întrebare privind uh, incidentul uh, din Estonia din 2017 privind uh, cipurile de identificare. N-aș vrea să merg în, să intru în foarte mult detaliu, dar cred că uh, pot spune că este un exemplu bun pentru motivul pentru care avem nevoie de un sistem de certificare la nivel european. Cipul respectiv a fost certificat de un anumit laborator într-un anumit stat membru din câte am înțeles, când s-a descoperit vulnerabilitatea, laboratorul de certificare nu a uh, notificat autoritățile estone în mod adecvat. Și, da, ne putem întreba dacă era obligat să o facă sau nu, dar cred că motivul pentru care avem nevoie de un sistem european de certificare este tocmai pentru a crea încredere între diferitele părți un uh, sistem european de, certif- de certificare în domeniul uh, securității cibernetice nu poate să însemne că, mm, ce știu eu, autoritățile portugheze nu pot avea încredere în certificarea uh, dată de un stat, de un laborator din alt stat membru. Trebuie să existe mecanisme care să asigure că atunci când există o certificare, ea este transparentă, uh, Uh, și creează încredere între toți uh, actorii pe piață. Cred că acest lucru este esențial. Dacă avem sisteme naționale de certificare, ele nu ar fi niciodată suficient de puternice la nivel european. IMM-urile nu ar putea beneficia uh, de această certificare așa cum ar putea o face la nivel european. Deci crearea de încredere, de responsabilizare uh, Uh, s-ar putea face printr-un sistem la nivel european, lucruri care nu există încă. Întrebările privind 5G, au fost multe întrebări privind 5G și uh, încerc să le regrupez și să dau un răspuns la toate, dacă se poate. Suntem pe cale să analizăm lucrurile. Comisia a, a emis o recomandare în primăvară cu un proces pe trei etape. Într-o primă etapă, statele membre își fac o evaluare de riscuri proprie. Acest proces s-a încheiat, din câte știu eu, în timpul verii. Nu știu dacă au fost state membre care n-au contribuit. Din câte știu eu, toate statele membre au contribuit, dar uh, asta poate puteți verifica cu Comisia Europeană. A doua etapă înseamnă, este constituită de crearea unei analize de risc la nivel european, pe baza analizelor naționale, iar ENISA urmează să contribuie la asta. ENISA, pentru că am avut uh, uh, contacte cu directorul, directorul executiv actual, um, care mi-a deschis deja porțile ENISA într-un mod foarte prietenos, astfel încât um, odată ce voi fi numit, bineînțeles, cu acordul acestui for, uh, să-mi pot preia funcțiile. ENISA uh, pregătește o analiză um, exhaustivă a uh, peisajului, să-i spunem așa, 5G și a făcut asta în general în ultimii ani. Și, bineînțeles, nu poate fi vorba de mm, o abordare unică, în sensul uh, să facem odată această analiză, uh, bifăm uh, căsuța și trecem mai departe. Nu, nu va fi suficient. Trebuie să facă parte din munca de evaluare obișnuită mm, pe care o va face NISA în următorii ani. Și au fost multe întrebări privind uh, o anumită uh, companie dintr-un stat terț și doamna președinte m-a întrebat dacă ar trebui să existe un cadru comun. Cred că recomandarea comisiei deja a indicat că ar trebui să existe un cadru comun. Pe baza evaluărilor de risc naționale, în cadrul uh, NIS, uh, vom crea această evaluare de risc uh, europeană. Și pe baza acestei evaluări de risc se va decide dacă este nevoie de acțiuni uh, comune sau de acțiuni comune de uh, atenuare. Însă nu pot și nici nu e treaba ENISA să vă spun trebuie să faceți asta sau nu. ENISA vă oferă expertiză tehnică pe baza informațiilor de la statele, me- statelor, de la statele membre. Cum nu avem încă contribuțiile statelor membre, nu pot să anticipez și să vă spun ce propune ENISA uh, sau să vă um, prezint nivelul de risc um, ca fiind ridicat sau scăzut în anumite sectoare. Cert este că vom prezenta uh, grupului uh, NIS Corporation uh, evaluarea noastră. Cred că termenul este în septembrie. Dar cu mare plăcere vă voi da informații suplimentare când acest lucru va fi fost făcut. Sper că mai am timp să vă răspund la certificarea privind securitatea cibernetică, dacă ar fi obligatorie sau voluntară cadrul actual este voluntar, însă asta nu împiedică uh, includerea anumitor uh, elemente în cazul în care legiuitorul european uh, și-ar, fi, și-ar dori asta în cadrul de reglementare. Este o mm, alegere politică cum știți foarte bine, de pe urma negocierilor uh, actului normativ privind securitatea uh, cibernetică. Alegerea colegilor dumneavoastră în momentul respectiv a fost ca, lucru, ca sistemul să fie voluntar. ENISA cu mare plăcere participă la uh, dezbaterile și este dispusă să participe la um, și să contribuie la dezbaterile de politici pentru viitor Deocamdată ne axăm pe aplicarea cadrului actual, care este unul voluntar. S-a vorbit și despre cooperarea ENISA cu celelalte agenții. Am menționat asta uh, parțial deja. Cooperarea este în două sensuri. ENISA trebuie să intre în contact și a făcut-o deja. Uh, are multe memorandumuri de înțelegere cu agențiile cheie, Agenția de Apărare, Europol, Eurocert, astfel încât uh, ei să poată contribui la munca ENISA și invers. Cred că aceste relații trebuie consolidate. Am menționat ideea de a crea o, rela- o rețea europeană de experți și de competențe este ceva ce necesită contribuție și personal și resurse din partea agențiilor. Intenționez să mă adresez rețelei uh, agențiilor europene. Uh, știu că au o reuniune mm, la o săptămână după ce probabil, poate voi fi numit și intenționez să particip, dar uh, intenționăm să colaborăm și cu BEREC, cu EASA, uh, astfel încât ei să contribuie la munca noastră, dar și noi să creăm alianțe cu ei, astfel încât ei să fie, să mm, promoveze securitatea cibernetică în propriile lor sectoare. Mi se pare foarte important. Întrebarea doamnei uh, Nibler privind uh, poziția ENISA. Sunt de acord. ENISA nu poate fi un secretariat al uh, Comisiei uh, și trebuie să fie independentă și față de toate statele membre. În același timp, trebuie să recunoaștem că în domeniul securității cibernetice, unul dintre elementele esențiale este interdependența. Statele membre depind unele de celelalte, se bazează pe capacitatea fiecăruia de a răspunde um, la um, amenințări și cred că trebuie să recunoaștem acest lucru și să uh, creăm o colaborare și cooperare între părțile interesate. În același timp, sunt de acord că uh, expertiza oferită de ENISA nu poate fi capturată de uh, anumite grupuri de interese și cred că la asta v-ați referit când uh, ați spus că ENISA trebuie să fie independentă. Nu poate fi capturată de un interes unic, trebuie să fie în interesul european și este un lucru pe care nu pot decât să-l susțin. În ceea ce privește programul de lucru, am, cred că am menționat că mi-aș dori ca rezultatele să nu fie numai publicații și evenimente, ci și cum să creăm uh, rețeaua de expertiză, de competențe și cum putem să absorbim asta în ceea ce face NISA. În ceea ce privește grupul de, cer- de certificare, cred că am răspuns, iar apoi prioritățile cheie în următoarele luni. ziua în care aș putea să preiau uh, postul este aceeași zi în care uh, Consiliul ar adopta programul de lucru pentru ENISA. Deci, primul lucru ar fi să analizez uh, dacă ENISA este suficient de bine echipată pentru a pune în aplicare acest program de lucru. Din câte știu eu, programul de lucru reflectă deja cadrul de reglementare și uh, Mă bucur să vă pot spune că uh, securitatea cibernetică în sectorul maritim a fost inclusă în uh, ultima, ultimul proiect uh, de program de lucru, însă ENISA trebuie să aibă resurse pentru a implementa programul de lucru, are nevoie de o structură și de infrastructură. Dacă ne uităm la structura ENISA, cred că merită să fie regândită puțin. Există un nou domeniu de funcții, certificarea securității cibernetică, unde trebuie să avem noi capacități și din punct de vedere al personalului, dar și al proceselor uh, și al, rețele, al rețelelor. Da, voi încheia imediat. Deci cred că ca elemente principale, acestea vor fi uh, prioritățile mele principale. Și bineînțeles, um, um, și colegul care s-a referit la buget a menționat asta. Uh, facilitarea acord, noului acord privind sediul um, și punerea lui în aplicare. Deci, uh, sediul este prevăzut la Atena, o filială la Heraclion și o obligație pentru uh, țara gazdă să ofere o clădire, fie că ea va fi uh, închiriată sau construită. Este ceva ce trebuie finalizat. Deci, uh, bineînțeles, voi uh, discuta cu uh, autoritățile elene pentru a ajuta la procesul de ratificare și de implementare a acestui nou acord, pentru că asta va crea baza pentru acțiunile agenției în viitor. Agenția are nevoie de certitudine privind cadrul juridic pe care se bazează. Și, bineînțeles, o parte din asta este Um, modul în care putem eficient, eficientiza procesele și cum putem reduce eventuale paralelisme existente sau suprapuneri. Deci și, aceste, și asta este o prioritate. Și nu în ultimul rând, competențele, recrutarea. ENISA are nevoie de oameni buni și intenționez să mă asigur că ENISA are personal competent pentru a uh, face față tuturor provocărilor despre care am vorbit astăzi. Vă mulțumesc foarte mult și îmi pare rău dacă mi-am depășit uh, timpul. So thank you very much for your presentation. Thank you colleagues for Mulțumesc foarte mult pentru prezentare. Vă mulțumesc dragi colegi pentru întrebări. Urăm uh, agenției NISA mult succes și mm, sperăm că veți ocupa această funcție și apoi uh, va trebui să reveniți ca să discutăm toate aceste lucruri care sunt pe, agenția, pe agenda noastră. Da, uh, mulțumesc, aș dori să vă spun că uh, cu mare bucurie aș primi Comisia ITRE la ENISA. Nu știu dacă faceți um, delegații pe teren, dar cred că ar fi foarte util pentru a înțelege cum funcționează ENISA. Deci dacă aveți timp, uh, aveți o invitație deschisă din partea mea. <laughs> Va trebui să ne deplasăm poate noi la Heraclion. Uh, we move to the next item. So, dear colleagues, um, our next point on the agenda is an ex exchange of views with the director general. Dragi colegi, următorul punct pe ordinea de zi este un schimb de opinii privind directorul general uh, privind energia, privind uh, referitor la starea Uniunii Energetice. Am să vă rog, dacă aveți conversații personale, să le continuați în afara acestei săli. Doamna Jorgensen este nou numită director general la DG Energy. Uh, vă mulțumim pentru prezență, bun venit! Uh, avem întrebări, avem idei, am vrea să știm cum vedeți noastră lucrurile pentru viitor. În special, cred că colegii ar vrea să știe care este situația privind uh, planurile naționale energetice și climatice, NCP, pentru perioada 2021-2030. Am vrea să știm ce se, care vor fi uh, propuneri, uh, viitoare propuneri legislative pentru Uniunea Energetică. Cred că avem poate o oră timp și vă încurajez să o ascultați pe doamna director general și apoi să îi adresați uh, întrebări pentru a afla ce doriți să aflați de la comisie în această etapă. Doamnă director, vă rog, aveți cuvântul. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Stimați vicepreședinți, stimați uh, membri ai Comisiei ITRE, dragi colegi, domnilor și domnilor. În primul rând, țin să vă mulțumesc pentru invitația pe care mi-ați acordat-o de a veni astăzi aici și țin să vă felicit și pentru faptul că ați fost uh, aleși în această comisie, că ați fost aleși ca vicepreședinți și președinți. Felicit pe noi, membrii ai Parlamentului European. Știu că sunt destul de mulți aici, deci vă urez bun venit în această comisie atât de importantă a Parlamentului. În numele Comisiei Europene și mai ales în numele colegilor de la DG Energy, deci vă pot spune că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm strâns cu dumneavoastră în următorii 5 ani de mandat, bazându-ne, bineînțeles, pe experiențele foarte bune din ultimii 5 ani. După cum spunea și dumneavoastră, tocmai mi-am preluat această funcție, am început uh, pe 1 august, dar august a fost o lună liniștită, am avut timp să-mi uh, desfac bagajele și am avut o săptămână, câteva săptămâni mai ușoare. Dar fiindcă sunt la începuturi, vreau să îi mulțumesc uh, predetesorului meu, domnului Dominic Risturi, pe care îl cunoașteți foarte bine cei care ați fost și în mandatul anterior. Îi mulțumesc atât pentru uh, implicarea dumnealui, cât și pentru rezultatele excelente pe care le-a obținut în direcția noastră generală în ultimii cinci ani și asta și datorită colaborării foarte bune cu Comisia ITRE și cu Parlamentul European în general. Celor care nu mă cunoașteți, vă pot spune că de 27 de ani sunt funcționar la Comisia Europeană. Am lucrat mai ales în com- la politica de concurență, politica comercială și ce ține de Națiunile Unite. Uh, și m-am tot uh, lovit de-a lungul carierei mele de politica energetică, deci acum mă bucur că am uh, drept competență centrală energia. Voi face tot posibilul pentru a asigura o furnizare de energie curată, um, um ieftină, uh, și accesibilă tuturor în uh, Uniunea Europeană. Deci avem niște orientări politice stabilite de către noua președinte a Comisiei Europene, doamna Ursula von der Leyen, așa numitul Green Deal. E prima mea apariție în public de când uh, am această funcție și nu e o coincidență faptul că, în primul rând, vin aici, în fața dumneavoastră, deoarece dumneavoastră sunteți reprezentanții aleși direct de către cetățenii europeni, sunteți colegiuitori, deci sunteți o parte hotărătoare a uh, procesului decizional din democrația noastră și sunteți apropiați de cetățenii europeni. După cum uh, spuneam referitor la ultimii cinci ani, am colaborat foarte bine cu comisia dumneavoastră în mod foarte constructiv și comisia dumneavoastră uh, ne-a ajutat să adoptăm o serie de legi uh, foarte importante. Am avut deja ocazia să discutăm și mai devreme astăzi uh, Scopul nostru este să menținem această cooperare pentru a obține rezultate bune și în următorii 5 ani. Eu sunt uh, tot timpul disponibilă să dialogăm. La fel sunt și colegii mei, vă voi oferi informații atât eu cât și serviciile mele. În prezentarea de astăzi aș vrea să mă refer puțin la situația generală a politicii energetice pe baza legislației care a fost adoptată și să mă refer și la cele patru rapoarte pe care le-ați solicitat raportul cu privire la situația energiei, raportul cu privire la eficiența energetică și la energiile generabile și, de asemenea, Uh, raportul Comisiei cu privire la planurile naționale cu privire la energie și climă și, bineînțeles, aștept întrebările dumneavoastră cu privire la oricare din aceste subiecte, dacă sunteți interesați. Și dacă e posibil, aș vrea de asemenea să mă refer și la ce ne așteaptă în următorii ani. Acum, care este situația actuală? Am stabilit obiective pentru 2020 și s-au făcut progrese considerabile pentru a atinge obiectivele în ultimii ani, însă după cum ați văzut în unele rapoarte, uh, Progresele s-au încetinit în anumite domenii și sunt insuficiente, deci e nevoie de eforturi suplimentare pentru a ne atinge obiectivele stabilite. Emisiile de gaze cu efect de seră, practic, uh, au ajuns la un nivel uh, maxim, acum e în scădere peste tot, în toate sectoarele și ceea ce e interesant, dacă ne uităm la un context general economic mai larg în Europa și în context social, e că am reușit să scădem emisiile, deși uh, am avut creștere economică și creșterea locurilor de muncă. Deci, prin urmare, asta contravine mitului că trebuie să alegi între a combate emisiile sau a stimula economia. Poți să faci ambele, însă trebuie să fii atent când o faci. Acum, referitor la eficiența energetică. S-au făcut progrese frumoase, însă a avut loc o încetinire din 2015 încoace. Consumul a crescut de la an la an, prin urmare, trebuie să facem față la asta și să trecem la fapte. Cu statele membre am stabilit un task force special pentru a mobiliza eforturi la toate nivelurile pentru a atinge obiectivele pentru anul 2020 și pentru a continua să explorăm potențialul pe care îl avem în ceea ce privește eficiența energetică pe întreg teritoriul UE. Referitor la energiile regenerabile, 11 state membre deja au ajuns să aibă o pondere de energie regenerabile care să corespundă de țintelor lor pentru 2020. Deci suntem pe cale de a ne atinge ambițiile, însă nivelul de ambiție s-a cam încetinit în ultimii ani și statele membre ar trebui să pună puțin uh, să la treabă pentru a-și atinge obiectivele până în 2020. Acum, în ceea ce legislația, în ultimii cinci ani, și comisia dumneavoastră a reușit să finalizeze un număr impresionant de acte legislative. Mă gândesc uh, la pachetul de energie. Permiteți-mi acum să mă refer la un act legislativ care încă este deschis și anume regulamentul cu privire la etichetarea anvelopelor. Înțeleg că această comisie va discuta despre numirea unui nou raportor care să-l înlocuiască pe cel anterior și să numească și noi raportori din umbră și noi, comisia, sperăm să se facă asta cât mai repede pentru a putea începe trialogurile și pentru a încheia cât mai repede acest dosar legislativ atât de important care va avea un impact real în ceea ce privește reducerea de emisii și economisirea de energie. Și când mă refer la legislație, trebuie subliniat faptul că legislația noastră uh, nu își face treaba decât atunci, dacă e, decât atunci când e pusă în practică. Deci aici trebuie făcute eforturi. Asta o fac uh, statele membre pentru energia curată, deci pachetul energie și e important, deoarece cel mai important e să pui legile în practică dacă vrei să obții rezultate. Noi colaborăm cu statele membre, le oferim, bineînțeles, orientare dacă e nevoie, ceea ce privește transpunerea și implementarea legislației europene. Și una din realizările cele mai importante se referă la regulile pentru guvernanță energetică. Conform acestor reguli, fiecare stat trebuie să înainteze niște planuri naționale pentru energie și climă. Proiectele de plan au fost înaintate înainte de vară și planul final, planurile finale vor fi gata înainte de iarnă. În aceste planuri se ofer, trebuie să se arate cum anume intenționează statul respectiv să atingă obiectivele pentru anul 2020. E un element cheie ce ține de implementare. Oferă, de asemenea, niște elemente comparabile la nivel național și european pentru prima oară, deoarece sunt integrate toate aspectele de politică de guvernare în domeniu și aceste planuri sunt uh, o unaltă de dialog și cooperare cu statele membre, cu autoritățile naționale, pentru a atinge țintele stabilite la nivel uh, național. E un proces nou pentru toată lumea. Primul raport publicat a fost publicată înainte de vară. Acolo am oferit niște recomandări specifice fiecărei țări, să arătăm cum își pot îmbunătăți proiectele de planuri pentru a le ajuta să-și finalizeze aceste planuri înainte de sfârșitul anului. Acum nu voi intra în detalii în legătură cu fiecare plan național, însă pe partea bună a lucrurilor vă pot spune că există țări care sunt foarte implicate în acest nou proces Uh, proces interguvernamental de cooperare reglementară. Deci există implicare pentru a avea niște planuri naționale de energie și climă bune. Însă, în ciuda acestor eforturi semnificative, există totuși uh, lipsuri în ceea ce privește atingerea obiectivelor pentru 2030. Și mă gândesc aici, mă refer mai ales la energia regenerabilă și la eficiența energetică. Nu i prea târziu să recuperăm. Statele membre au timp până la sfârșitul anului să-și definitiveze aceste planuri. Și aș vrea să subliniez că pe parcursul acestui proces bazat pe transparență, dialog și comunicare, uh, și Parlamentul European are, bineînțeles, de jucat un rol important pentru a influența acest pozitiv uh, pentru a influența în mod pozitiv acest proces și pentru a se obține niște planuri naționale cât mai bune. Acum, gândindu-ne la activitatea următoarei comisii. Aș putea să vă spun câteva cuvinte. Doamna Ursula von der Leyen, orientările sale politice, a stabilit care sunt orientările pentru a avea un Green Deal ambițios. Uh, ea își dorește ca UE să devină primul continent neutru din punct de vedere al emisiilor până în 2020. Producția de energie și consumul de energie reprezintă cam 75% din emisiile noastre totale din Uniunea Europeană. Deci sectorul energiei și politica energetică vor fi esențiale în acest Green Deal pentru și, bineînțeles, ne vom baza pe reglementarea existentă și, și pe cea adoptată în ultimii 5 ani. Să reamintim de asemenea că instrumentarul nostru nu se limitează doar la legi, avem și alte inițiative non-legislative care vor fi importante și în contextul uh, acestui nou Green Deal, de exemplu cu privire la regiunile care depind de cărbune, avem de asemenea și inițiativa cu privire la insule energetice și de asemenea și Parlamentul, prin responsabilitățile bugetare, poate juca un rol esențial aici. În orientările politice, doamna von der Leyen propune, uh, vrea să propună astfel de gândire în prima sută de zile și vrea ca neutralitatea climatică să devină um, obligatorie până în 2050, vorbește de reducerea emisiilor până în 2030 și de um, sporirea eforturilor pentru a avea ambiții internaționale mai mari până în 2021. Avem, bineînțeles, uh, câțiva pași pe care trebuie să îi atingem. O tranziție industrială, un fond de tranziție, un pact climatic, un plan de investiții stabil, precum și eforturi pentru a spori cercetarea, inovarea, investițiile, finanțarea uh, ecologică și conservarea mediului înconjurător. Astăzi nu pot să vă spun mai multe, deoarece aceste orientări politice au fost uh, tocmai stabilite. Acum începem uh, să vedem cum anume vom concretiza toate acestea, însă noua comisie, bineînțeles, va fi cea responsabilă și următorul comisar care va avea în portofoliu sau energia. Atât am avut de spus și ceea ce vă pot spune e că așteptăm cu nerăbdare să colaborăm pentru a face eforturi pe marginea acestui Green Deal și în ceea ce privește um, implementarea acestor orientări. Politica energetică, bineînțeles că depășește ceea ce am uh, menționat eu astăzi, însă dat fiind că nu avem suficient timp și dat fiind că mi-aș dori să avem și un schimb de idei, mă voi opri aici. Printre alte chestiuni la fel de importante ca și politica energetică, bineînțeles, uh, siguranța furnizării cu energie, îmbunătățirea infrastructurii, uh, un preț mai accesibil la energie, combaterea sărăciei energetice, încurajarea cercetării și inovării și diplomația energetică. Ne aflăm într-o tranziție istorică am făcut multe progrese în ultimii ani și eu sper ca implementarea legislației uh, uh, recente, cum ar fi pachetul uh, energie curată pentru toți, ne vor ajuta să avem o tranziție energetică în următorii 5 ani și sperăm ca noile inițiative pe care le vom avea până în 2024 vor asigura o tranziție corectă. Reiterez spunându-vă că eu îmi consider acest post ca director general pentru energie ca fiind uh, o ocazie unică de colaborare strânsă cu Parlamentul European, cu Comisia ITRE. Ne așteaptă multe um, chestiuni uh, dificile, ambițioase. Bineînțeles că nu vom fi întotdeauna pe aceeași lungime de undă, însă vă asigur că vom colabora pentru a obține cele mai bune rezultate pentru Uniunea Europeană și pentru cetățenii europeni. Vă mulțumesc! Vă mulțumim foarte mult, în primul rând, pentru faptul că ați venit aici și pentru prezentarea pe care ați făcut-o. Dragi colegi, începem, ca de obicei, cu coordonatorii, după care și alți membri care vor să intervină vor putea adresa întrebări. Prima persoană care va lua cuvântul este doamna Carvaliu, ca <laughs> întotdeauna astăzi. Două minute, doamna Carvaliu. Thank you very much, Madam Mulțumesc mult, îi mulțumesc, doamnei director general. Felicitări pentru numirea în noul post. Vă doresc mult succes. Țin să vă felicit pe dumneavoastră, pe serviciile dumneavoastră, să, felicit, uh, să felicit serviciile dumneavoastră și pe fostul comisar Caniete și pe comisarul Șefcoviș, deoarece în ultimii cinci ani s-au făcut uh, niște eforturi uh, supraomenești și le suntem recunoscători pentru ce, tot ce au făcut. E un domeniu în care au fost foarte multe progrese. Întrebarea mea se referă la următorul lucru. Ați menționat că urmează punerea în practică. Cum vă veți asigura că acest pachet legislativ va fi pus în aplicare în totalitate în toate statele membre, cu regiunilor atât de diverse și să nu uităm de asemenea că și situația e diferită de la un stat la altul. A doua întrebare se referă tot la ceva ce ați menționat și dumneavoastră. doamna Ursula von der Leyen și-a declarat ambițiile în ceea ce privește schimbarea climatică. A crescut nivelul de ambiție în ceea ce privește țintele de climă. Cum credeți că va fi influențat pachetul legislativ pe care tocmai l-am aprobat? Vă gândiți deja la asta? Deci una e să fii ambițios în ceea ce privește obiectivele și alta e să dai dovadă de pragmatism și să știi cum vei pune în practică lucrurile și aici intervine rolul dumneavoastră și al serviciilor dumneavoastră. Și ultima întrebare are legătură cu aceste ambiții. Nimic nu e mai rău decât să fii ambițios, dar să nu obții rezultate și pentru a obține rezultate trebuie să fii, să te asiguri că societatea, industria, economia e pregătită să obțină rezultate, deoarece până la urmă cetățenii trebuie să fie gata să facă ceva. Și e nevoie de asemenea și de tehnologie adecvată și deocamdată nu avem această tehnologie, e nevoie de mai multă cercetare, de exemplu la captare, nu avem, la stocare, nu avem aici tehnologie adaptată, adecvată pentru a, a face ceea ce ne dorim. Deci trebuie să facem multe și în această privință pentru a putea obține într-adevăr aceste uh, pentru a atinge aceste obiective ambițioase. Domnul Nic acum. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă director general, și eu vă felicit pentru numirea dumneavoastră. Aș vrea să mă refer la declarația doamnei Ursula von der Leyen cu privire la procentul de 50% de misii. Ați țintele de misii. Care va fi prima dumneavoastră măsură concretă din acest Green Deal? Și în al doilea rând, am uh, văzut că doamna Ursula von der Leyen a vorbit despre includerea transporturilor uh, aerian și maritim în schema ITS, în regulă ITS. Cum intenționați să faceți asta? Deoarece e vorba de transportul internațional. Toate zborurile care intră sau și aterizează pe teritoriul UE vor trebui să plătească niște taxe de, car- de dioxid de carbon. O a treia întrebare. Nu am auzit nimic despre stocare. Despre sistemele de stocare intenționați să faceți ceva și în acest domeniu, deoarece de la mai multe audieri din Comisia ITRE am aflat că energia verde are nevoie de mm, susținere și stocarea asta ar fi acest backup. Deci ce anume credeți că ar trebui să facem aici, care ar trebui să fie pragul la prețul pentru kilovatul oră, pentru ca aceste sisteme de stocare să fie viabile. Și încă o întrebare. V-ați referit la colaborarea strânsă cu Parlamentul European și cu Comisia ITRE. Da, e binevenită această declarație. Ne plac surprizele, însă nu vrem să fim luați prin surprindere. Credeți că pe viitor vom putea fi implicați și în procesul de uh, elaborare a actelor legislative pentru a vă informa mai din timp care sunt intențiile noastre? mă refer, de exemplu, la situația ITS. Uh, de la industria siderurgică, termenii de referință au fost uh, stabilite ca fiind foarte ridicate și cam au avut de suferit cu toții. Cum poți să stabilești un termen de referință peste uh, posibilitățile uh, industriei siderurgice europene? Au venit reprezentanții acestei industrii siderurgice și ne-au spus că nu-și doresc astfel de surprize pe viitor, deci să nu mai fie luați pe nepregătite, așa cum au fost în trecut. Deci asta aș vrea să știu și încă o dată vă felicit pentru numirea dumneavoastră. Vă mulțumim. Este Peterson. Domnul Peterson. Mulțumesc, doamnă președintă. Felicitări și din partea mea, doamnă director, general pentru noul dumneavoastră post. Uh, este unul de o importanță foarte mare și de mare interes pentru comisia noastră. Trebuie să știm ce planuri aveți și cum veți proceda în continuare. Și eu aș dori să vorbesc despre implementare, după cum a întrebat și doamna Carvalho mai devreme. Având în vedere ce am adoptat în ultimul mandat, și cantitatea enormă de dosare și efortul pe care l-am depus, ne așteptăm ca mare parte din discuții să se bazeze pe implementare și cum uh, anume vor respecta statele membre angajamentele pe care și le-au luat și cum putem noi, ca Parlament European, să ne asigurăm că acest lucru chiar se întâmplă în mod corect. Așa că v-am ruga să ne dați câteva detalii cu privire la perspectiva Comisiei în această privință. Știm că această formulare de a asista statele membre este una foarte diplomatică, dar cred că va fi nevoie de măsuri mai dure pentru a asigura implementarea legislației în mod complet. Așa că aș dori câteva detalii în această privință. Și apoi o întrebare mai precisă. Dacă este să ne îndeplinim obiectivele și toți vrem să facem asta, energiile regenerabile trebuie să aibă o prezență mai mare în întreg portofoliul. Trebuie să aibă. Um, eu cred că am avea mai mult spor dacă am uh, deschide, dacă am redeschide uh, directiva cu privire la energiile regenerabile, mai ales că au scăzut prețurile, în special la energia solară și doresc să aflu dacă această idee este luată în seamă la comisie acum. Felicitări din nou și aștept cu nerăbdare cooperarea cu dumneavoastră. Mulțumesc, domnul Linisto. Mulțumesc foarte mult. Felicitări și din partea mea pentru acest nou uh, post. Din păcate nu știu foarte multă daneză. Felicitări pentru noul dumneavoastră job și în următorii cinci ani la Comisie și aici la Parlament ne confruntăm cu următoarea situație. Planurile naționale cu privire la emisii și climă nu sunt suficiente pentru a ne atinge obiectivele în ceea ce privește energia regenerabilă și eficiența energetică. Deci există un deficit substanțial în mai multe dintre aceste planuri naționale. Cum doriți să lucrați cu guvernele statelor membre pentru a acoperi acest deficit? Apoi, uh, Doamna von der Leyen dorește să um, preia discuțiile cu privire la țintele pentru 2030, astfel încât Europa să fie uh, neutră până în 2050. Unele țări chiar și-au stabilit 2035, de exemplu țara mea, Finlanda. Trebuie să ne asigurăm că avem o foaie de parcurs pentru politica energetică Uh, una care să nu aibă doar o bătaie scurtă, ci care să fie viabilă până în 2050. Trebuie să discutăm despre emisiile de metan și problemele cu acest gaz, acestea fiind uh, uh, foarte mare, este un gaz cu efect de seră foarte mare. Apoi trebuie să discutăm despre aviație, despre domeniul maritim și toate subvențiile pe care încă le mai avem pentru combustibilii fosili. Grupul meu își face griji că, câteva, că unele dintre planurile naționale au uh, un plan de bătaie destul de îngust și instrumente destul de înguste pentru a reduce emisiile, uh, dar ignoră subvențiile pentru combustibilii fosili. Cum vă planificați uh, atingerea acestor obiective. Domnul Borchi are cuvântul. Un augurio de, de bun lavoro anche da parte. Vă mulțumesc, vă felicităm și noi pentru alegerea dumneavoastră în această funcție. Aș avea întrebare cu privire la tranziția regiunilor care produceau cărbune. Aș vrea să știu dacă abordarea comisiei se va încuraja mai degrabă producția industrială sau se va miza mai mult uh, pe folosirea unor um, programe de atenuare efectelor sociale. Domnul Krasnodebski. Thank you, Madam Chair, and congratulations. Mulțumesc, doamnă președintă, felicitări din nou. Am două întrebări. Una, în ce privește câteva idei ale doamnei von der Leyen din discursul ei, a vorbit despre fondul de tranziție, cum, uh, de unde vor veni banii pentru acest fond. Mm, s-a vorbit despre taxa pe carbon, este doar o idee sau chiar aveți de gând să lucrați la ea? Apoi, a doua întrebare. Puteți să ne spuneți câte ceva despre planurile dumneavoastră în ceea ce privește piața de gaze? pentru că se tot bârfește și se tot zvonește că va fi propus un nou pachet legislativ din partea Comisiei în curând. Vom avea ocazia să discutăm acest lucru înainte, să vedem care sunt principalele idei. Apoi, în ce privește implementarea Uh, doresc să întreb dacă se lucrează la revizuirea directivei pentru uh, în ce privește gazele și în ce stadiu se află aceasta. Și ce se va întâmpla dacă Gazprom decide să apeleze la Curtea Europeană de Justiție? Thank you. And Mr. Bom- Mulțumesc, domnul Bompar. Îmi cer scuze, uh, spune domnul Bombar. Mulțumesc, doamnă președintă, felicitări, doamnă director general, pentru că munca pe care vă așteaptă este enormă. Am citit și eu, probabil ca și dumneavoastră, ultimul raport GIEC, care ne spune că dacă dorim să ne respectăm angajamentele și dacă dorim să limităm creșterea de temperaturi, trebuie Uh, să ne așteptăm la uh, un maxim de temperaturi uh, la nivel global în anul viitor, în 2020. Știți și dumneavoastră că în ultimii patru ani tendința a fost în creștere și ați spus și dumneavoastră că 75% provin din cauza politicii energetice. Atunci trebuie să respectăm uh, obiectivele pe care ni le-am propus, dar trebuie să spunem că, din nefericire, că aceste obiective nu, uh, uh, nu sunt respectate de toată lumea. Trebuie să ne respectăm angajamentele um, pe care ni le-am luat, trebuie să ne atingem obiectivele. Așadar, întrebarea mea este foarte simplă vă luați angajamentul să analizați și să reflectați în ceea ce privește aceste lucrări științifice pentru a putea să ne atingem obiectivele care sunt în creștere. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! După cum am convenit mai devreme, dumneavoastră aveți posibilitatea să răspundeți întrebărilor coordonatorilor și apoi vom prelua celelalte întrebări. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, mulțumiri și coordonatorilor pentru cuvintele de bun venit și pentru felicitări și pentru observații și întrebări. Voi încerca să îmi grupez răspunsurile pe categorii, pe teme. Dacă rămân întrebări fără răspuns sau fără răspuns uh, potrivit sau complet, uh, m-aș bucura să pot reveni ulterior. Voi vorbi acum despre implementare. Mulți dintre dumneavoastră au vorbit despre aceasta, după cum am zis și în observațiile mele din introducere. Aceasta este cheie. Trebuie să uh, ne atingem obiectivele pe care ni le-am propus, așadar Implementarea este foarte importantă în acest sens, trebuie să ne concentrăm pe ea, nu se pune problema doar de transpunerea unei directive în dreptul național, ci și de implementarea concretă a acesteia în fiecare stat membru. Dorim să lucrăm îndeaproape cu Parlamentul European și în ceea ce privește implementarea și vă vom ține la curent cu progresele pe care, se, pe care le observăm, care se fac. S-a pus o întrebare legată de planurile naționale pentru energie și climă, mai exact în ce, privesc, ce privește deficitele în anumite părți ale Uniunii Europene și nivelul de ambiție din rapoarte. E important să ne amintim că am avut proiecte de raport în vară și tocmai acest lucru și faptul că am avut posibilitatea să revizuim aceste proiecte și să facem observații ca răspuns către statele membre, e bine, toate acestea sunt un pas util în proces pentru că lasă loc de îmbunătățiri semnificative și asta se va vedea în rapoartele finale din acest an. Angajamentele din partea statelor membre în urma răspunsurilor noastre au fost pozitive, Colegele noastre pot să vă spună acest lucru, uh, ele sunt aici prezente. Vedem un angajament real din partea statelor membre pentru a rezolva recomandările pe care le-am făcut noi. În următoarele luni va fi foarte important să continuăm această cooperare și acest dialog. În 24 septembrie va fi Consiliul pentru Energie, eu mă voi întâlni cu colegii mei de la DGNR și vor exista câteva întâlniri regulate ulterioare pentru a ne asigura că aceste angajamente rămân în picioare și că uh, ne vom asigura că statele membre vor aduce îmbunătățirile care sunt necesare. Combustibilii fosili și faptul că subvențiile pentru aceștia nu au fost uh, tratate în mod suficient în planurile naționale. Într-adevăr, prin regulile noastre cerem să existe o identificare a combustibililor fosili, mai ales a subvențiilor pentru aceștia și cum poate fi rezolvată problema și dacă în proiectul de plan nu există această idee, noi uh, le dăm o recomandare statelor membre să îmbunătățească aceste aspecte. În termeni mai generali, cred că domeniile eficienței energetice și energiilor regenerabile au nevoie de ambiții mai mari, dar și uh, o abordare mai detaliată și inițiative mai concrete din partea statelor membre. Și, și pe acest domeniu lucrăm cu statele membre pentru a vedea cum uh, Uh, vor uh, dori el să ele să meargă mai departe. S-a mai pus o întrebare generală cu privire la felul în care implementarea și noile ambiții din Green Deal se potrivesc. E o întrebare foarte bună. E important să nu pierdem din vedere obiectivele noastre. Uh, avem obiectivele pentru 2020, în primul rând și trebuie să le îndeplinim pe acestea. Trebuie să ne asigurăm că statele membre în planurile lor naționale îndeplinesc aceste obiective. Apoi trebuie să uh, urmărim obiectivele pentru 2030, după cum ați spus și dumneavoastră în întrebări și observații, mă gândesc aici la spusele domnului Nica. Doamna von der Leyen a Um, vorbi despre o creștere a, a obiectivelor pentru 2030 la 50%, deci uh, trebuie să construim aceste eforturi în paralel cu evaluarea planurilor naționale. Însă aceste planuri sunt uh, instrumentul cheie pentru a ne asigura că vom îndeplini împreună obiectivele pentru 2030. Tot despre implementare s-a mai adresat o întrebare cu privire la economia noastră și nevoia de investiții în cercetare și inovare. Cred că legătura cu domeniul economic și nevoia pentru o tranziție uh, echitabilă și nevoia de a analiza problema competitivității, acestea sunt esențiale în formularea politicilor pe care le vom adopta mai departe. Aceste aspecte sunt foarte clar definite în orientările doamnei von der Leyen și vor, fi, vor avea un rol central în continuare. Prima măsură concretă în materie de Green Deal, cred că am văzut până acum în orientările politice, este o secvențare foarte clară a intențiilor noastre, începând cu Green Deal în primele 100 de zile, uh, de asemenea legislație cu privire la climă, fondul pentru tranziție, și um, o accelerare a măsurilor din uh, politicile noastre industriale. Asta se va întâmpla în primele 100 de zile și, de asemenea, um, ne gândim la ambițiile pentru 2021, planul cuprinzător pentru atingerea obiectivelor și măsurile din acesta. După cum am spus, nu pot să intru acum în mai multe detalii cum, despre cum se vor desfășura lucrurile, pentru că asta este chiar o decizie politică a viitorului colegiu al comisarilor, dar, după cum am spus, vom lucra de aproape cu dumneavoastră. În acest context, una dintre chestiuni de cheie va fi ETS și în ceea ce privește ce facem cu transportul aerian și în orientările politice Uh, doamna von der Leyen a vorbit despre acest lucru, dar și din perspectiva inițiativelor legislative și procesului legislativ trebuie să vedem cum ne asigurăm că obiectivele sunt cele potrivite. S-a pus o întrebare legată de um, industria siderurgică, dacă uh, este să vorbim despre asta. Doamna von der Leyen a vorbit în orientările sale legate de um, industria aeriană. S-a vorbit despre, uh, despre emisii, despre part of the set of issues that will have to be taken up in the coming years by the new uh, și despre reducerea emisiilor. Um, S-a mai pus o întrebare legată de uh, energia regenerabilă și dacă putem să ne respectăm obiectivele. Uh, dacă e suficient ce facem sau dacă trebuie să facem mai mult. Într-adevăr, există o clauză de revizuire în legislația din domeniu. Vom vedea în ce măsură și cum ne vom folosi de ea. Vom lucra oricum îndeaproape cu Parlamentul European în acest context, respectând și liniile deja stabilite. În ceea ce privește implicarea Parlamentului, Doamna președinte ales um, a spus foarte clar că vrea să consolideze parlamentul, uh, parteneriatul cu Parlamentul European și să ofere un rol mai puternic acestuia în inițierea de legislație. Și am uh, spus foarte clar că um, mm, se va mm, putea demara un proces de inițiativă în urma adoptării cu majoritatea absolută a unei rezoluții în Parlament. Ah, și, după cum am spus, toate acestea se, referă, se reflectă în orientările politice și vom ah, face oricum un follow-up pentru a vedea care, cum sunt respectate angajamentele în cadrul parteneriatului cu dumneavoastră, cu instituția dumneavoastră. În ceea ce privește cercetarea și inovarea, s-a adresat o întrebare legată de stocare Acesta este unul din domeniile în care trebuie să ne îmbunătățim tehnologia. Aici intră în joc mai multe aspecte. Unul dintre ele, pe care îl vom analiza uh, mai târziu, este cuplarea sau integrarea sectoarelor, adică felul în care vom folosi sursele de energie în mod complementar, dar și pentru a transforma Uh, electricitatea pe bază de energie regener- pe bază din surse provenită din surse regenerabile în uh, hidrogen și așa mai departe. Um, și aceste, aceste transformări vor fi foarte, un subiect foarte important în următorii ani uh, și planificarea cercetării și inovării iarăși vor fi cheie aici. Și apoi uh, trebuie să ținem cont și de uh, eforturile pe care le facem în cadrul CFM. Acestea vor fi foarte importante pentru sector dacă Europa este să rămână în poziția sa de lider în uh, domeniul tehnologiei și industriei curate și dacă dorim să redevenim lideri în materie de inovare în domeniul energetic. Când vorbim despre investiții, finanțare, Uh, mă refer la finanțare publică și privată, m-am referit la CFM la nivel european și în ceea ce privește finanțarea privată, lucrăm la uh, finanțarea durabilă și la taxonomie pentru a ne asigura că atunci când se uh, spune că o investiție este durabilă, să și fie durabilă și ne ajută într-adevăr să ne atingem obiectivele. A fost o întrebare în ceea ce privește eventuale inițiative, în ceea ce privește uh, gazele uh, naturale, precum și directiva privind uh, gazele naturale și cum a fost uh, primită aceasta de anumiți actori de pe piață, în special Gazprom. Directiva privind uh, gazele a clarificat uh, domeniul de aplicare din punct de vedere sectorial și dacă existau um, dubii, este clar că uh, teritoriul um, vizat de această directivă este teritoriul european. Atât uh, și mm, această, acest act normativ este compatibil cu uh, tratatele UE, dar și cu um, tratatele OMC și nu numai în ceea ce privește cazul în fața Curții Europene de Justiție. Vom uh, merge în fața instanței cu încredere. Și credem că uh, ni se va da dreptate și în fața Curții Europene de Justiție și în fața unor alte eventuale uh, instanțe. În ceea ce privește uh, o eventuală viitoare inițiativă privind uh, gazele, trebuie să ne asigurăm că integrăm în continuare gazele naturale în uh, uh, tranziția noastră, gazele și mai ales gazele naturale sunt, important, sunt un element important pentru tranziția noastră. Trebuie să vedem cum facem lucrurile cel mai bine, cum putem să ne decarbonizăm resursele de gaz, uh, există diferite tehnologii de a folosi uh, gazele, dar care au nevoie de investiții și de tehnologie, dar avem deja instrumente pentru asta. Deci, în ideea referitoare la uh, o eventuală inițiativă privind gazele, și asta, bineînțeles, va ține de viitorul comisar, trebuie să vedem cum um, plasăm orice fel de astfel de inițiativă în contextul așa numitului Green Deal, um, al securității energetice și al securității de aprovizionare. Deci decizia privind o eventuală inițiativă este o pol- decizie politică, deci nu pot să-mi asum niciun fel de angajament în acest sens, dar cu siguranță este ceva ce va fi analizat ca parte a tranziției uh, verzi și a decarbonizării. Cred că am răspuns la întrebările ce mi-au fost adresate și, după cum spuneam, dacă am uitat ceva, revin cu foarte mare plăcere. Mulțumim foarte mult, dragi colegi. Uh, un minut fiecare uh, întrebări din partea membrilor. Începem cu doamna Del Castillo. Muy brevemente, eh, foarte pe scurt, vă las uh, un scurt răgaz pentru a vă pune căștile. Deci, în primul rând, vreau să vă felicit pentru numirea dumneavoastră. E o plăcere să vă avem astăzi aici. Aveți o mare experiență și în alte domenii în Comisia Europeană. Deci, din câte știm, sunteți o persoană liniștită, dar uh, și foarte muncitoare, ceea ce e foarte important. Trecem de la mandatul adoptării, mandatul anterior, la cel al punerii în practică. Deci în mandatul anterior s-au făcut eforturi pentru a adopta legislația, acum urmează efortul punerii în practică și nu ne putem permite să dăm greș, așa cum s-a spus, we have to deliver. Putem da greș, fie pentru că nu suntem suficient de ambițioși, fie că suntem prea ambițioși și ne lipsește realismul nu există un sistem de follow-up foarte elaborat și rafinat care <laughs> are de-a face cu bugetele anuale ale statelor membre. Acolo totul e la milimetru. Se știe foarte bine dacă um, nu se va respecta um, obiectivul de deficit și se știe exact cu cât nu se va respecta. Mi-aș dori ca și la planurile naționale să fie aplicată aceeași meticulozitate. Deci planurile naționale la fel de bine ar trebui să fie urmărite pentru a fi realiști și pentru a nu da greș. Și acum încă observație și întrebare. Emisiile industriei. E foarte important să știm cum vom proceda la decarbonizarea uh, la cogestionarea, deoarece emisiile din industrie sunt uh, foarte importante și au urmări asupra economiei. Acum, referitor de spunea că trecem deci de la partea de adoptare la cea de punere în practică și aici trebuie să știți că puteți conta pe noi. Dragi colegi, știu că e frustrant să nu avem suficient timp când atâtea lucruri vrem să transmitem directorul general, însă va trebui uh, să ne controlăm, astăzi vom avea și alte ocazii. Domnul Zorin. Obrigado, queria cumprimentá lo e desejar lhe maior sucesso. Muito mais. Aș vrea să vă felicit și să vă urez mult succes în noua dumneavoastră funcție. Eu am fost raportor din umbră din partea socialiștilor în ceea ce privește guvernanța în domeniul energetic și cunoaștem cât de important, importanța uh, planurile, planurilor energetice și climatice despre asta aș dori să vă uh, vorbesc, dar și despre voința politică. Avem uh, vești bune, în sensul nou, noului Green Deal, dar avem și veștile proaste prin uh, faptul că planurile naționale nu reunite nu ajung să um, atingă obiectivele la nivel european. Cum putem crea această coerență? Iar apoi există partea de cetățenie, foarte importantă. Trebuie implicat omul de zi cu zi, omul obișnuit uh, în aceste inițiative. În Portugalia am avut o dezbatere transversală foarte bună, dar cu specialiști. Acum trebuie să ne adresăm cetățenilor, nu numai specialiștilor. Vorbim despre platforme civice de participare. Cum vă aveți de gând să dezvoltați aceste platforme? Mulțumesc, doamna Mihailova. Mulțumesc, doamnă președinte. Doamnă director general, felicitări. Vă urez uh, toate cele bune și uh, mult succes în acest domeniu dificil. Ne-ați uh, informat într-un mod foarte politicos despre planurile naționale energetice și climatice. Și aș vrea să vă rog să ne spuneți ceva mai concret. Credeți că aveți suficiente instrumente pentru a influența statele membre când își pregătesc planurile naționale? La primele comentarii pentru planurile de pe, pentru proiectul de plan avem am văzut uh, comentarii de genul lipsă de ambiție, uh, măsuri uh, insuficient de clare. Credeți că aveți instrumente suficiente pentru a încuraja statele membre să efectueze consultări naționale în diferitele sectoare, nu numai în sectorul energetic? Mulțumesc! Domnul Buzek. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă alătur și eu colegilor uh, mei, uh, doamnă director uh, general, în a vă felicita pentru această numire. Pe bună dreptate ați spus că ne așteaptă etapa de implementare a tuturor actelor normative adoptate în ultimii ani. Din punctul de vedere al Uniunii Energetice, avem de-a face cu cinci piloni. Trebuie menținut un echilibru între acești cinci piloni, cercetare și dezvoltare, de exemplu. Ați spus câteva lucruri importante despre asta. Însă, securitatea de aprovizionare și prețurile versus climă. Unii ar spune că nu e o contradicție, dar în anumite state membre poate fi o contradicție, pentru că diferențele între statele membre sunt foarte mari. Deci, cum vedeți această problemă? Și apoi, cred că avem nevoie de sprijin pentru integrare în general vorbind, sau cel puțin eu personal mi-aș dori să existe așa ceva. Regiuni uh, de producție de cărbun în tranziție, vă rog, faceți tot ce puteți să transmiteți cetățenilor că suntem gata să-i ajutăm. Mulțumesc, domnul Buchner. Mulțumesc. Ați vorbit despre stocarea de energie și s-a menționat aici că încă nu există un sistem uh, funcțional de stocare a, energie, a energiei, că ar mai fi nevoie de cercetare. Însă, există deja instalații mari care nu funcționează la nivel comercial pentru că uh, sunt uh, taxate de două ori taxă pe curent și taxă pe energii regenerabile. Iar faptul că în acest context uh, aceste instalații nu sunt rentabile față de cărbune este clar, uh, pentru că voința politică este să nu se renunțe atât de repede la cărbune. Întrebarea mea este ce veți face pentru a elimina astfel de legislație națională uh, complet irațională și uh, pentru, pentru a folosi la maxim uh, potențialul existent. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Heisel. Mulțumesc, doamnă președinte, doamnă director general, vă felicit uh, pentru numire, vă urez mult succes în sarcina dumneavoastră dificilă. Câteva întrebări pe scurt. Ați menționat ca element problematic această relație în planurile naționale, um, energiile regenerabile și eficiența energetică. În ceea ce privește uh, energiile regenerabile, ce părere aveți despre opiniile exprimate de unele părți interesate și anume că a insista asupra unui procentaj crescut de energii regenerabile se poate face în anumite state membre numai uh, printr-un sistem de uh, subvenționare încrucișate, respectiv crescându-se prețurile pentru consumul de gaz. Și uh, faptul că asta ar putea duce la o sărăcie energetică sau sărăcie, contribui la sărăcie în general, mai ales în Europa Centrală și de Est. Uh, de asemenea, aș vrea să vă întreb dacă considerați că anumite instalații pe cărbune ar putea fi înlocuite prin producție și consum de gaz, pe termen scurt și mediu mai ales, bineînțeles. Mulțumesc, doamna Spirachi. Thank you, Madam Chair. Uh, doamnă președinte. Felicitări, doamnă director general. Aș vrea să insist asupra elementelor de bază, pentru că mi se pare important să înțeleg. Dacă, conform doamnei președinte ales Ursula von der Leyen, avem nevoie de legislație suplimentară pentru a avea un așa numitul New Green Deal, avem nevoie pentru a implementa acest New Green Deal de nouă legislație sau este suficient să aplicăm ce există? Și, uh, în al doilea rând, ceva specific pentru Grecia. După cum știți, ne uh, confruntăm cu o uh, situație dificilă cu pierderi foarte mari în acest uh, domeniu. Puteți uh, să ne spuneți ceva despre mixul energetic, care bineînțeles ține de um, competențe naționale, dar uh, avem nevoie de sprijinul Comisiei. Mulțumesc! Domnul Tobisovski, mulțumesc! Aș avea și eu un comentariu sau o întrebare în ceea ce privește regiunile miniere din Europa, inclusiv cele de cărbune, care vor uh, trebui să se schimbe foarte mult și se vor pierde multe locuri de muncă. Comisia recunoaște riscurile și problemele. Aveți vreo idee de cum uh, se pot evalua costurile și beneficiile unei astfel de tranziții. Trebuie să ajutăm țări precum Polonia, Republica Cehă, România. Domnul Krasnodebski a adresat o întrebare pe care aș dori să o reiterez. Doamna von der Leyen a vorbit despre anumite propuneri, de exemplu, o taxă pe emisiile de CO2. o taxă pe emisie. Asta este sugestia de măsură pentru a se proteja producătorii europeni în cursa cu competiția, cu concurența internațională. Ce părere aveți despre asta? Mulțumesc, domnul Geier. Mulțumesc, doamnă președinte. Mă raliez și eu felicitărilor din partea colegilor. Întrebarea mea merge înspre direcția așa numitei uh, cuplări sectoriale. De-a lungul anilor am înțeles că am, am învățat că cooperarea diferitelor sectoare ne poate ajuta în atingerea obiectivelor. N-am auzit nimic din partea noastră în acest sens. Uh, nici nu pot să-mi închipui cum am putea să dezvoltăm acest uh, domeniu, însă am senzația că există mult potențial. V-aș fi recunoscător dacă ne Puteți împărtăși ideile dumneavoastră pe acest subiect, dacă aveți idei pe acest subiect. Mulțumesc. Domnul Flego, aș dori să-i mulțumesc invitatei noastre pentru că a abordat aceste subiecte importante. Sunt convins că în viitor vom avea o foarte bună cooperare. Aș dori să spun ceva uh, despre implementare, un element menționat de mai mulți colegi. Știm că statele membre și-au uh, redactat planurile energetice și climatice naționale. Unele țări au fost mai ambițioase, altele mai puțin. Din experiența mea, ar fi foarte bine dacă Comisia ar putea face o evaluare concretă, transparentă a acestor planuri uh, Uh, pentru a detecta eventuale probleme și pentru a motiva statele membre să uh, le rezolve. Întrebarea mea este, deci, aceasta comisia are în vedere penalizarea sau sancționarea anumitor planuri nu foarte ambițioase și dacă da, cum? Mulțumesc, domnul Kelly. Mulțumesc și eu aș dori să vă Uh, felicit, uh, doamnă director general. În calitate de raportar pentru dosarul energiilor energetic, uh, energiile regenerabile, nu mă surprinde faptul că există această lipsă între planuri și obiective ale statelor membre, pentru că statele membre au fost foarte reticente pentru un obiectiv pentru 2027, au vrut să fie mai degrabă pentru 2032 și, de asemenea, au fost foarte reticente în a permite com- comunităților să-și producă propria energie. În, din acest punct de vedere, monitorizarea și raportarea va, vor fi esențiale pentru Comisie. Am vorbit la o serie de evenimente pe aceste subiecte în timpul vacanței și mulți oameni mi-au spus că sunt dispuși să-și producă propria energie, însă există blocaje. În țara mea, planurile urbanistice sunt o problemă. Și apoi, în alte țări, accesul la rețea. Comisia ar putea oare să redacteze un raport bianual referitor la ce se întâmplă în statele membre, care sunt obstacolele existente și cum pot fi ele eliminate. Și timp să fiu de acord uh, cu domnul Peterson. Sancțiunile mi se par la fel de importante ca stimulentele. Mulțumesc, doamna Toussaint. Mulțumesc și aș dori și eu să o felicit pe doamna Jorgensen. Energiile fosile sunt uh, periculoase și sunt în continuare finanțate de Uniunea Europeană și de statele membre. Comisia în ianuarie uh, ne-a spus că între 2014 și 2016 55 de miliarde de euro anual au fost investiți în aceste energii periculoase în planurile menționate, anumite state membre, precum Franța, pretind că nu mai finanțează energiile fosile, însă realitatea este că e fals acest lucru. Întrebarea mea este cum aveți de gând să uh, obligați statele membre să fie transparente față de finanțarea directă și indirectă a energiilor fosile și cum vreți să vă asigurați uh, că este atins uh, obiectivul stabilit la G7 și nu numai, și anume uh, renunțarea la finanțarea energiilor fosile până în 2050. Domnul Fluxland. Mulțumesc. Cum Um, avem o invitată din Danemarca, aș dori să-mi vorbesc limba maternă. Godt øh, rejse spørgsmål omkring kommissionens vurdering. Felicitări pentru numire, doamnă Jorgensen. Aș avea o întrebare privind prețul energiei uh, durabile. Este bine știut faptul că Comisia în mod constant supraevaluează prețul energiilor regenerabile când vine vorba de energia eoliană și energia solară. Există multe prețuri mai scăzute decât uh, scenariul de referință pentru 2030. În Marea Nordului construim uh, instalații eoliene mai ieftine decât scenariul de referință. Este o problemă faptul că prețurile sunt supraevaluează, pentru că asta ne subminează obiectivele. Cum ați schimba acest lucru? Uh, thank you very much. Uh, Mr. Mulțumesc, domnul Belami. Congratulations for your appointment for... Mulțumesc, doamnă președinte. Uh, felicitări pentru numire. Uh, voi continua în franceză pentru a adresa o întrebare uh, pentru, uh, referitoare la un subiect important pentru Franța, concesiunile pentru barajele hidroelectrice. Vorbim despre mai mulți ani, despre deschiderea pentru aceste baraje, deschiderea concurenței, însă acest lucru ar putea să destabilizeze un sector care produce energie ieftină um, și um, durabilă. 12% din energie franceză, din Franța. Nu credeți că nu ar trebui destabilizat acest sector într-un moment în care trebuie să ne asigurăm că avem energie cu emisii reduse la nivelul continentului european? Mulțumesc! Merci beaucoup. Madame Weiss? Mulțumesc, doamna Weiss. Dite. Mulțumesc, uh, Dite. Îl felicit pe colegul uh, să privind uh, întrebarea privind dat, informațiile privind prețurile. Aș avea o altă întrebare. În ceea ce privește comunicarea în această perioadă de implementare și tranziție. Ne aflăm la începutul acestei uh, perioade și avem știri false, ne confruntăm cu anxietate, cu um, presiuni, deci există o serie întreagă de grupuri de interese, cu interese divergente și cum facem să fim calmi, um, și să asigurăm pe toată lumea că ne vom descurca. De asemenea, există um, amenințări la, sistemul, la adresa sistemelor de comunicații în Europa și uh, m-ar interesa părerea noastră pe acest subiect. S-ar putea avea în vedere o cooperare cu DGCOM în acest sens? Mulțumesc, domnul González Casares. Felicitări, Mrs. Yogurt. Felicitări, doamnă Yogersen, pentru numirea dumneavoastră. Aveți de jucat un rol foarte dificil, însă e și o sarcină extrem de importantă în următorii ani. Directiva cu privire la energiile regenerabile stabilește că până în 2023 pot fi revizuite obiectivele stabilite. Va trebui să așteptăm până în 2023 după promisiunile și angajamentele făcute de doamna von der Leyen? Și aș vrea să mă refer și la tranziția corectă. Eu provin din Galicia, o regiune din nord-vestul Spaniei. Suntem o insulă energetică și noi și acum regiunea noastră se mobilizează foarte mult deoarece a înțeles că trebuie să trecem de la cărbune la altceva se investesc bani, avem un buget, însă există amenințări din ce în ce mai mari. Deci ce mesaje poate transmite Comisia Europeană aceste regiuni pentru a avea încredere în această tranziție justă? E vorba de sute de locuri de muncă. Și că această regiune mai sunt și alte regiuni care vor fi afectate peste tot în Uniunea Europeană. Aș vrea de asemenea să știu ce măsuri uh, intenționați să luați uh, știind um, raportul uh, recent cu privire la eficiența energetică și cifrele alarmante din acesta. Mulțumesc. Doamna Paulus. Mulțumesc și eu țin să vă felicit În ceea ce privește planurile naționale de energie și climă, înțeleg abordarea dumneavoastră, însă deocamdată un număr foarte mare de state încă nu au dat informații în legătură cu țintele stabilite, cu obiectivele stabilite. Și așa cum am menționat și mai înainte, ambițiile nu sunt suficiente pentru a respecta acordurile la Paris sau pentru a avea atinge obiectivele pentru 2050. Aș vrea să știu dacă veți uh, schimba situația și veți avea un scenariu care să se bazeze până la urmă pe buget, deoarece întrebarea până la urmă ține de cât uh, dioxid de carbon vom emite, nu neapărat până când. S-a pus de mai multe ori în discuție problema stocării. Toate țările vor trebui să abordeze această problemă. Nu credeți că e o șansă unică ca UE să devină un campion mondial la această tehnologie? pentru membrane, pentru baterii, pentru mm, hidrogen, tehnologia cu hidrogen. Și încă o întrebare, referitoare la eficiența energetică. Vi s-a terminat timpul, ne pare rău. Data viitoare, doamnă Paulus. Ok. Doamna Cumpula Natri acum. Mulțumesc. Și eu vă mulțumesc că ați venit aici și că dați dovadă de respect față de Parlament. Mult succes, sper să coborăm mine în următorii 5 ani. Cred că nu mai e loc pentru noi întrebări. Revin și eu tot la stocare și la baterii. Avem multă legislație, vrem să scăpăm de emisii și știm că e nevoie de mai multă flexibilitate în rețele, că avem ajuns în ceea ce privește stocare. Existau niște idei ambițioase cu privire la uh, baterii, la crearea unui ecosistem european. Deci veți continua pe această cale? Coordonați-vă cât mai mult, acesta e mesajul meu. Ca să mă refer la discursul doamnei von der Leyen. Și ea vorbea și de acea taxă de ajustare. Ea chiar, noi vorbeam de mecanisme, a menționat o taxă, însă pentru asta e nevoie de cooperare în diferite DG-uri. Și e momentul să vă puneți pe treabă așa cum au spus mai mulți colegi. Și în ceea ce privește um, planurile naționale. Toate sectoare trebuie să raporteze, inclusiv sectorul imobiliar. Deci trebuie să faceți tot posibilul pentru ca statele mele să raporteze cât mai ușor, deci pentru asta e nevoie încă o dată de coordonare. Doamna Carvaliu. De fapt, doamna Carvaliu în numele domnului Eller. Da, domnul Eller m-a rugat să adresez două întrebări. Întrebări simple. Sinergie între Orizont Europa și Fondul de Inovație, ETS. Poate beneficia un proiect de acest buget, de aceste două bugete? Deci, de exemplu, cum ar fi uh, programul Saucus pentru producția de oțel cu emisii scăzute. Sau credeți că pot exista obiective clare pentru uh, regiunile care sunt în uh, tranziție, deci cele care produceau cărbune, care produceau energia din cărbune? Doamna Toia. Îi mulțumesc, doamne director, pentru faptul că a venit aici și pentru claritatea cu care a prezentat situația actuală și perspectivele. Eu voi trece de la marile declarații generale la niște întrebări concrete și importante pentru toate țările, ceea ce privește faptul că nu sunt respectate standardele către unele state membre. Ați fost întrebată ce măsuri puteți lua pentru a le face să avanseze. Vreau să înțeleg un lucru. Am auzit că la Consiliu unele state vor cumva așa să-și Uh, uh, motiveze cumva întârzierile, spunând că alții uh, au uh, alții sunt în avans, deci nu știu, nu e o teorie care ar duce la responsabilizare. Acum, tot pachetul în legătură cu designul ecocompatibil pe care l-am aprobat aici. Colegiul nu l-a aprobat și industria are de suferit din cauza asta. Gândiți-vă la iluminare, la cu toții așteaptă acest proiect în legătură cu ecodesign și, în ultimul rând, alinierea între standardele comerciale și problemele climatice. În document se vorbește de Japonia, dar acum Mercosurul e în atenția noastră. Ce ne puteți spune? Mulțumim! Domnul Blos, un minut, ultimul vorbitor. Mulțumesc, domnule Jorgensen. Și mult noroc în noua dumneavoastră funcție noua generație se uită la datele științifice și suntem în pragul unei catastrofe de climă și tinerii au mari așteptări de la dumneavoastră și de la noi. Ce credeți? Ce măsuri concrete pot fi luate pentru a implementa scăderea cu 50% a emisiilor, de pildă sectorul imobiliar? S-a vorbit și despre eliminarea treptată a cărbunelui, da, știm că trebuie să obținem, să atingem acest obiectiv, însă cum puteți ajuta statele membre care încă nu sunt convinse sau acei deputați care încă nu cred că e nevoie să facem așa ceva și că sunt beneficii în ceea ce privește sănătatea um, sau prețul uh, la energie. Asta încurajează și IMM-urile, creează locuri de muncă. Deci cum îi veți convinge? Și aș vrea să știu dumneavoastră personal, care credeți că trebuie să fie principala prioritate acum? Mulțumim foarte mult! După cum puteți vedea, lista de întrebări e nesfârșită. Și cu siguranță că dacă ar mai fi fost timp la dispoziție, mai apăreau și alte întrebări. Deci, haideți să încercăm să răspundeți măcar parțial. Mulțumesc, doamnă președinte. Vă mulțumesc tuturor pentru cuvintele călduroase și pentru comentariile dumneavoastră. Mă bucur că nu puteți vedea hârtia pe care o am eu aici în față. Mi-e din ce în ce mai greu să descifrez ce am măzgălit aici, însă voi face tot posibilul pentru a vă răspunde la întrebări. Voi încerca să grupez întrebările și sper de asemenea că veți accepta niște răspunsuri ulterioare la întrebările pentru care nu am acum un răspuns suficient de clar, deoarece vom avea ocazia să discutăm din nou. Mai mulți dintre dumneavoastră ați vorbit despre cetățeni, despre implicarea cetățenilor și despre abilitatea noastră de a comunica clar, de a evita orice fake news, abilitatea noastră de a îi atrage de cetățeni de partea eforturilor noastre. Da, voi începe cu asta, deoarece, până la urmă, despre cetățenii europeni e vorba, nu? În ultimii ani am văzut cum cetățenii se implică din ce în ce mai mult foruri civice, diferite forme de dialog. Am văzut rezultate bune. Ați vorbit despre generația uh, climei, oameni care sunt tineri, care sunt foarte implicați. Uh, eu cred că trebuie să ne bazăm pe ceea ce am obținut deja și să ne menținem angajamentul activ față de cetățeni. Unii dumneavoastră spuneați că în Uniunea Europeană, bineînțeles, perspectivele sunt diferite de la o țară la alta, de la un sector la alta, de la o regiune la alta, da, trebuie să fim atenți, să ținem cont de diferitele preocupări. Și cred că atunci când ne uităm la orientările politice ale doamnei Ursula von der Leyen, veți vedea trimiteri la diferiți actori din societatea noastră. La referiri la un proces inclusiv, la regiuni, la țări, industrie, societate civilă, tineri, bătrâni. E începutul unui proces important de comunicare și de implicare, proces pe care trebuie să-l menținem și sper personal să-mi aduc contribuția în cea mai mare măsură posibilă. Iar dumneavoastră, în calitate de membri ai Parlamentului European, uh, aleși direct de cetățenii europeni, aveți de jucat un rol esențial în următorii ani. Unii dintre dumneavoastră ați vorbit despre diferiții piloni din uh, Uniunea Energetică. Da, trebuie combătută schimbarea climatică, e vorba de a avea o energie durabilă și curată, dar există și alte aspecte, alți piloni la care trebuie să fim atenți și sper că vom putea uh, să o facem pentru a respecta orientările pe care ni le-am dat în ceea ce vrește siguranța energetică, rolul gazului. Da, va trebui să ne bazăm pe gaz în timpul acestei tranziții energetice de la cărbune, deci când vom renunța la cărbunele Uh, din mine. S-au pus întrebări în legătură cu planurile naționale de energie și climă și faptul că nu toate statele și-au luat un angajament clar. Ați spus că aceste planuri nu sunt cu toate suficient de clare uh, în ceea ce privește energiile fosibile și abordarea acestora. De asemenea, ați întrebat ce vom face dacă aceste planuri naționale sunt insuficiente și dacă nu ne permit să atingem obiectivele și dacă nu sunt suficient de concrete și specifice. Permiteți-mi câteva comentarii de ordine mai generală. Deci, planurile pe care le-am primit noi în, înaintea verii sunt niște proiecte de planuri, de fapt. E o etapă intermediară care ne permite să revizuim aceste documente și să revenim cu comentarii detaliate și uh, recomandări pentru toate statele membre și toate statele au, obținut, uh, au primit uh, recomandările, unele sunt peste obiective, altele departe, altele nu au progresat suficient în alte sectoare. Deci e o etapă inter- intermediară în um, această perioadă de redactare a rapoartelor și asta ne-a permis să oferim niște recomandări specifice. Prin urmare, aceste proiecte de planuri sunt uh, importante ca pas uh, intermediar, dar ceea ce contează cel mai mult va fi documentul, planul de la sfârșitul anului. Sunt niște angajamente politice, însă să nu uităm că e și o obligație, conform legislației adoptate în timpul acestui mandat. Da, bineînțeles că avem o serie de instrumente pentru a ne asigura că sunt puse în aplicare aceste măsuri și pentru a ne asigura că statele membre își respectă obligațiunile, obligațiile pe care le au. În perioada imediat următoare, e important să ne implicăm cu statele membre să, îmbunăt- să avem îmbunătățirile cerute pentru ca fiecare plan să fie îmbunătățit. Vă spuneam că se fac multe la nivel tehnic, politic, va avea loc și Consiliul Energiei la sfârșitul lunii, deci la nivel de funcționari înalți. Deci va trebui să analizăm toate rapoartele și să vedem cât de mare e nivelul de ambiție, dacă planurile sunt suficient de specifice în ceea ce privește măsurile prevăzute, după care va trebui să vedem care va fi reacția cea mai uh, potrivită. Revin la cetățeni. Unii dumneavoastră ați vorbit despre sărăcia energetică. Da, e o problemă importantă pe care trebuie să o combatem și știm că de la un țară la alta de la o regiune la altă problemele sunt diferite. Și unele din reacțiile publice pe care le-am văzut la unele inițiative luate uh, ne arată că au existat îngrijorări în legătură cu impactul economic, impactul asupra prețurilor la energie. Orientările politice fac trimitere la o tranziție mm, justă. Se prevede și, de aceea se prevede și acest fond pentru o tranziție justă. Și vă spuneam că aștept cu nerăbdare să colaborăm și pe acest subiect. S-a pus o întrebare cu privire la punerea în practică și dacă noul Green Deal și ambițiile din orientările politice țin doar de punerea în aplicare a legislației pe care am adoptat-o sau dacă se va veni cu noi inițiative legislative. În orientările politice se spune clar că inițiativele noastre vor urma fondul pentru tranziție justă, deci vor fi noi inițiative. Personal, consider că e important ca în tot ceea ce facem noi să ne putem baza pe buna punere în practică a cadrului legislativ pe care îl avem deja. S-au pus întrebări în legătură cu taxa de carbon la frontieră. Mi-am petrecut mult timp la comisie. Gândindu-mă la această chestiune și o voi face și pe viitor, e clar. Orientările politice se ridică în discuția această problemă. Nu vă pot da detalii în legătură cu când și cum se va materializa acest lucru, va fi nevoie de o analiză foarte atentă, de pregătire foarte bună din partea serviciilor comisiei. Trebuie analizată și problema de localizării carbonului, emisiilor, care e o sursă de îngrijorare, dar sunt și alte implicații economice. Să vedem care sunt și probleme de natură juridică ce decurg din obligațiile noastre internaționale nu pot să fiu mai precisă decât acum în momentul de față. S-au mai pus întrebări legătură cu stocarea și tehnologia și inovarea. Și în legătură cu cuplarea sectorială și integrarea sectorială. Suntem încă la începutul acestui drum, practic acum nu facem decât să cartografiem situația, vedem care sunt nevoile, deci pentru integrare și cuplare. Deci, în primul rând, trebuie să ajungem la o definiție clară, să înțelegem cu toți același lucru, deci trebuie să vedem, să analizăm diferite elemente de care avem nevoie. E complex, asta e clar, deoarece când vorbești de integrarea diferitelor surse de energie, clar apare un element de complexitate, deci va trebui să pregătim asta foarte bine. Intervine și un element important de tehnologie aici. Stocarea este unul, hidrogenul e altul, deci tehnologia e o parte a soluției, însă desfășurarea tehnologiilor și o cât mai bună folosirea acestora în industria noastră, în economia noastră, pentru a ne spori competitivitatea e altceva. Și e clar că în următoarea perioadă vom, ne vom ocupa de asta și vom avea din nou ocazia să discutăm. Eficiența energetică. Au fost întrebări despre sectorul locuințelor. E interesant să vedem că eficiența energetică prezintă un potențial enorm, dar e și trist să vedem că nu prea s-au făcut progrese în ceea ce privește atingerea potențialului uh, de, pot- de eficiență energetică. Dacă ne uităm la situația în parcul imobiliar, suntem un continent care e uh, binecuvântat cu clădiri uh, vechi, istorice, care, bineînțeles, sunt deosebite din punct de vedere estetic, însă e nevoie de investiții pentru izolarea acestora. E nevoie de investiții atât publice, dar și private. Și acestea sunt aspecte care, bineînțeles, uh, trebuie abordate printr-o colaborare intersectorială și, bineînțeles, și în ce femeie va trebui să se oglindească acest aspect. Eu cred că am reușit să abordez majoritatea chestiunilor um, ridicate în discuție astăzi. Dacă nu am făcut-o, cu mare plăcere voi reveni Mă scuzați, mai am încă un lucru de spus. Au fost întrebări specifice. Anumite situații naționale. De exemplu, planurile naționale de energie de climă din Grecia, uh, hidrocentrale, barajele hidroelectrice din Franța și subvențiile pentru combustibilii fosili în unele state membre. Din fostul meu uh, job știu despre aceste cazuri, nu știu dacă e corect să o fac acum, nu am mea capacitate, însă sunt niște companii naționale, chestiuni naționale despre care știu din postul meu anterior, dar bineînțeles acum voi avea o nouă perspectivă, cea energetică, dar lucrurile trebuie văzute ținând cont de diferitele obiecții, obiective pe care le avem, concurență, piața internă, dar și securitatea energetică, uh, și atingerea obiectivelor de energie regenerabilă și de reducere a emisiilor. Um, în ceea ce privește întrebarea legată de combustibilii fosili și ce vom face în această privință, după cum am spus, acest lucru este inclus în planurile naționale. Dacă statele membre nu au trasat clar intențiile lor în ce privește subvențiile, vom avea o discuție cu acestea și le vom ruga să fie mai uh, clare și mai precise cu intențiile lor. Mă voi opri aici pentru că deja este târziu, dar vă mulțumesc pentru timpul pe care mi l-ați acordat și pentru această primă dezbatere foarte bună. Mulțumim și noi foarte mult! Thank you for coming. Thank you colleagues for uh... Mulțumim că ați venit, le mulțumim colegilor că și-au manifestat interesul. Avem nevoie de un DGNR foarte eficient, așa că avem mari speranțe uh, de la dumneavoastră și să sperăm că ne vom întâlni cât se poate de repede pentru a dezbate propunerile. Stimați colegi, să știți că reuniunea nu s-a terminat. Eu v-am ascultat pe voi atâtea ore, așa că dați-mi și mie 10 secunde să închid ședința. Următoarea reuniune va fi în 25-26 septembrie și reuniunea de astăzi se suspendă. Vă mulțumesc foarte mult!